Dear colleagues, somebody has stolen our hammer, so I have to... Uh, and... Colegi, mi-a furat cineva cu ciocănână, așa că o să zbier dacă îmi dați voie, pentru că avem o ordine încărcată de zi pentru astăzi. Și pentru ca să nu mai amânăm, haideți să și începem cu primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de strategia Uniunii Europene. Domnul Olenici este deja de față și uh, vom vedea cum se prezintă acest lucru în contextul viitoarei politici de coeziune. Deja domnul Olenici are cuvântul și vă rog să prezentați avizul. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, szanowni goście. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș dori să uh, salut în primul rând pe toată lumea care au contribuit la acest document din partea secretariatului, vorba de raportorii din umbră. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru comentariile pe care le-au trimis uh, cei de la Comitetul Regiunilor și de la CSE. Și raportul conține idei, sugestii uh, care provin din ultima discuție pe care am avut-o în legătură cu acest subiect și s-au făcut modificări foarte utile în urma acestor sugestii. Aș dori să fac o observație și anume că există uh, și alte comisii care se vor pronunța de transport și de mediu care s-au declarat de acord cu documentul pe care l-aveți dumneavoastră în față. Probabil că cel mai important uh, aspect în legătură cu uh, sugestiile din raport au legătură cu actualele eforturi care se fac la nivel politic. Și dacă vă uitați la perioada de programare bugetare între 2007 și 2013, veți uh, constata că acesta este cadrul în care ne situăm. Iar în momentul în care politica macroregională pentru regiunea Baltică a fost pusă la punct, atunci o serie de chestiuni au fost subliniate, au fost formulate și o serie de alte strategii pentru alte macroregiuni, cum ar fi Alpii, zona mediteraneană sau zona Dunării, regiunea Dunării și acele țări au reacționat. Și uh, acele strategii trec și ele prin Parlament în cadrul acestui mandat. Strategia pentru zona baltică este una foarte importantă pentru că avem o serie de proiecte care privesc energiile regenerabile și uh, acest lucru se situează exact în acest context, în sensul că noi acordăm o importanță foarte mare, ne interesează foarte tare să putem dispune de rețele de transport foarte solide și, firește, de aceea se pronunță în acest sens și Comisia de Transport. Și Ați văzut că există diferențe foarte mari între regiuni, între ele, dar și între diferite uh, părți ale aceleași regiuni. Unele sunt, uh, fac o activitate de pionierat în materie de tehnologie, altele au rămas în urmă și important este ca toate aceste lacune să fie depășite și să nu le permitem să se mențină. Strategia pentru zona baltică poate să aibă la bază politica de coeziune, în sensul că se poate asigura o mai bună coordonare cu celelalte politici, cum ar fi politica de pescuit, politica de transport, așa cum spuneam și mai devreme, și politica agricolă comună. De asemenea, este important să subliniem un lucru care s-a discutat în alte foruri. Eu cred că strategia baltică, pentru Marea Baltică, de fapt, face parte și ea din strategia care privește o integrare aprofundată. E vorba de abordarea macroregională și utilitatea acestea care ne permite o integrare a orașelor, a diferitor medii și habitate și a macroregiunilor în sine. Avem, spre exemplu, sectorul turistic, o serie de activități culturale și uh, activități de cercetare. Se acordă o atenție deosebită educației și cercetării în universități pentru că acest lucru corespunde Strategia, așa cum a fost ea discutată în contextul Europa 2020, uh, se potrivește foarte bine în acest context. Sigur că nu e vorba doar de un detaliu tehnic, este vorba de un lucru care poate, sigur, să stârnească o serie de ambiții și sentimente și am încercat să anticipez aceste chestiuni. Avem de-a face cu problema finanțării, spre exemplu, pentru această abordare macro-regională, pentru că uh, această abordare macro-regională pentru zona Mării Baltice este finanțată part parțial din diferite surse, spre exemplu din fondul de coeziune într-o mare parte, iar țările sunt par participă și ele în nume propriu și cred că trebuie să ne implicăm în analizarea viitorului format regional pentru acest proces de finanțare pe viitor. Și vedeți acest lucru, spre exemplu, la alineatul 21, acolo unde apar o serie de chestiuni în legătură cu finanțarea. Ele sunt uh, discutate acolo pe larg. Deci, iată foarte pe scurt care este, să zicem, esența discuției meu. Vă mulțumesc, domnule uh, raportor. Putem începe acum discuția. Domnul Boștinaru a cerut să ia primul cuvânt. Vă rog, domn. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dori să îl felicit pe distinsul coleg Oleniceac pentru excelentul raport pe care l-a scris. Raportul este coerent, este cuprinzător și este foarte echilibrat și în același timp ține cont de toate chestiunile care țin de zona Baltic și de o serie de alte strategii macroregionale și dat fiindcă noi suntem principala comisie care se pronunță pe fond, Aș dori să subliniez câteva chestii care, din punctul meu de vedere, trebuie rezolvate. Așa cum am mai spus și în trecut, aș dori să subliniez uh, implicarea, importanța implicării de pline a statelor din afara Uniunii Europene în ceea ce privește aceste strategii macroregionale. De fapt, chiar nu îmi dau seama în ce mod obiectivele acestei strategii ar putea fi uh, puse în aplicare în totalitate, uh, momentul în care anumite state, anumite entități care nu sunt și nici nu vor fi pe viitor, uh, să zicem, membrele Uniunii Europene, dar care au anumit, un anumit impact asupra regiunii pentru care concepem strategia, în ce mod se pot atinge aceste rezultate? Ceea ce privește regiunea Baltică, este o chestiune care ține foarte tare de, aste, de aceste țări care nu fac parte din Europa. Este proiectul Nord Stream. După cum știți, în discuția precedentă pe care am avut-o doamna Melström, în timpul președinției suedeze, ni s-a spus atunci, da, acest proiect Nord Stream, care există, apare în raportul domnului Olejniciak, nu este decât un alt proiect comercial și nimic mai mult. Dar Aș dori foarte tare să vă reamintesc că săptămâna trecută prim-ministrul rus, domnul Putin, a anunțat pentru 2011 că acest proiect va fi pe deplin funcțional. Bravo lor! Însă care este rolul pe care îl joacă în acest caz Parlamentul European, mai ales acum după intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona și în momentul în care deja politica comună energetică a devenit parte a politicii comunitare. Și aici aș dori foarte tare să vă reamintesc că acest proiect produce consecințe majore asupra mediului și nu se referă doar la impactul în ceea ce privește condițiile de pescuit în Marea Baltică, ci în același timp are un impact și asupra uh, securității și altor aspecte care țin de acest proiect. Și încă o dată, Aș dori să vă spun că în urmă cu doi ani, doi comisari, unul pentru mediu, domnul Dimas, și celălalt comisar pentru energie, actualul ministru pentru mediu, dom Domnul Pibal, care și acum portofoliu în comisie, ne-a reamintit într-un raport, celebru raport uh, Libischi al lui Nord Stream, care, vă aminte, a fost votat cu majoritate largă, ni s-a promis că, da, sigur, Comisia o să informeze Parlamentul la momentul oportun, cum se cuvine, în legătură cu toate consecințele asupra mediului în urma evaluării ce se va face. Și uite că ne-a apucat 2010 uh, și Nimic nu a, apărut din partea Comisiei Europene în legătură cu studiul de impact asupra mediului. Încă o dată, Parlamentul este dat deoparte. O a doua observație în ceea ce privește acest proiect care are un impact imens asupra tot ce se întâmplă în zona Mării Baltice. E vorba de capacitatea de a gestiona cataclismele, indiferent că e vorba de orice fel de catastrofe care din cauze tehnice sau că e vorba de atacuri teroriste. Ni s-a spus întreaga regiune trebuie să poată reacționa într-o situație dramatică, pentru că avem ape teritoriale din spațiul NATO, din spațiul Uniunii Europene, ape teritoriale din afara Uniunii Europene și chiar ape teritoriale din uh, spațiul anti-NATO, dacă îmi permit să spun așa. Dar nu avem niciun fel de soluție tehnică, militară și, până la urmă, ce o să facem? Sunăm la Bruxelles, dăm telefon la NATO, nu vă supărați, alo, scularea, s-a întâmplat o nenorocire în Marea Baltică, dați-ne și nouă aprobare să intrăm și să rezolvăm problema? Cum vom proceda? Flota rusă o să dea năvală acolo, ori ă, nu vom primi niciun răspuns. Și o ultimă observație și încă o dată ne întoarcem la impactul din strategie într-o așa o situație în norocire, când gazoductele și roductele sunt imense, nu? Late de 2 metri și mai mult cine plătește pentru aceste daune. Pentru că dacă o luăm de la capăt, luăm perspectiva comercială și citesc din doamna Melstrom și chiar mă bucur că acum au pus-o comisar, cine o să plătească toate aceste daune și cum? Pentru că în contractul respectiv nu există nicio prevedere în legătură cu această chestiune și ca să ajung și la concluzii, este esențial ca în acest moment să uh, trecem, să prevedem un acord de parteneriat dintre UE și uh, alte state din afara Uniunii Europene, că e vorba de Ucraina, că e vorba de Moldova, de Rusia sau chiar Serbia, pentru cât de curând o să se ajungă la strategia în zona Dunării, trebuie să prevedem acolo că toate, toate instrumentele juridice care țin de biodiversitate și de mediu, să trecem acolo că ele să facă parte din prevederile juridice care se vor ocupa de aceste chestiuni. Și vă reamintesc una altă situație, și anume că Rusia a semnat Convenția ESPO, care este un instrument juridic esențial pentru biodiversitate și pentru mediu, dar Rusia n-a ratificat în viața ei Convenția, deși a semnat-o. Așa încât mi-aș dori foarte tare ca în acest raport, care Chiar este un raport uh, foarte temerar pentru orice fel de proiect de cooperare macroregională. Trebuie să punem acolo și o soluție la toate temerile pe care le avem. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte și dragi colegi. Uh, A fost domnul Boștinaru și acum... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu îi mulțumesc domnului Oleniciac pentru că ne-a furnizat acest document de lucru. De asemenea, mulțumesc pentru consultările pe care le-am avut în prealabil, având în vedere că eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu politic. Antevorbitorul meu a menționat un lucru și anume că, odată cu acest raport, în ceea ce privește chestiunea macroregională și abordarea problemelor la nivel macroregional, avem un pilot proiect, iată, și trebuie să fim foarte atenți, trebuie să ne angajăm, pe de o parte, uh, și pe de altă parte să fim foarte prudenți. Uniunea Europeană ar trebui să adopte următoarea poziție și anume să abordeze problemele pe viitor la nivel macroregional. regional de ce spun acest lucru? Sigur, strategiile macroregionale care vin de la nivel comunitar aduc succes numai atunci când statele membre aflate din, în regiunea în, din cauză se uh, participă activ la acest proiect. Este o condiție sine qua non pentru succesul unei asemenea strategii. Ce constatăm noi la momentul de față? Uh, regiunile, statele, insulele din această zonă în cauză sunt foarte active și, iată, așteaptă, impuls, așteaptă foarte mult de la aceste impulsuri oferite de acest proiect. Dar eu cred că ecoul venit de la alte state membre este mai degrabă unul destul de slab. Să nu uităm că discutăm și despre ceea ce înseamnă conținutul care trebuie să vină de la parlamente naționale și de la Parlamentul European. Și atunci să nu uităm că trebuie să ținem seama și de parlamentele naționale din spațiul Mării Baltice, să le impulsionăm pentru a participa activ la această strategie. În ceea ce privește politicile macroregionale, acestea au succes doar atunci când activează la nivel interdisciplinar în toate domeniile politice menționate și în raportul în cauză. Acestea trebuie să fie uh, continuate în politicile acestea. Ce observ eu în Parlamentul European? Mi se pare că la nivelul Mării Baltice există, cel puțin în două comisii, rapoarte privind probleme individuale, dar se face referire foarte puțin la această strategie despre care s-a decis deja și care va fi dezvoltată ulterior. Deci nu doar Comisia regi trebuie să se ocupe de această chestiune strategică, ci uh, toate domeniile uh, sferei politice trebuie să fie interesate de această problematică dacă doresc să întărească regiunea Mării Baltice și dacă doresc să soluționeze problemele ecologice de acolo. În ceea ce privește implicarea statelor non-EU, uh, acest, acest subiect a fost deja abordat. Cred că problemele Mării Baltice nu rezultă uh, din probleme ce apar la nivelul coastelor de acolo, uh, avem probleme și în teritoriu, avem probleme și în uh, țările vecine, dacă este să ne gândim la problemele de mediu, atunci știm foarte clar unde ne situăm. Trebuie așadar să profităm de contactele pe care le are Parlamentul European cu aceste instituții din terțe state, mă refer aici în special la Rusia, pentru a aduce această chestiune a strategiei Mării Baltice în prim plan. Și pentru că antevorbitorul meu a menționat explicit și următorul subiect, aș dori să mă refer și eu la acesta, concret, îmi dau seama că foarte mulți colegi, când este abordată chestiunea Mării Baltice, aceștia menționează Nord Stream automat. Proiectul Nord Stream fie că ne place, fie că nu, este o realitate. Trebuie să discutăm cu Comisia, să vedem de ce în uh, legislatura anterioară nu ne-a ținut la curent cu ceea, în ceea ce privește evoluția Nord Stream. Aceasta este o problemă ce trebuie rezolvată. Pe de altă parte, dacă există probleme de mediu, de transport și de securitate, atunci acest proiect și toți cei vizați de acest proiect și-au făcut deja temele. Deci, acesta poate fi realizat doar atunci când statele riverane Mării Baltice, care reprezintă la, un dat, la urma urmei uh, teritoriul esențial de desfășurare al Nord Stream, iau, uh, măsu, iau uh, poz, o poziție. Trebuie să ne axăm așadar pe o strategie care este mult mai cuprinzătoare și nu trebuie să ne referim doar la un singur proiect ci mai degrabă ar trebui să răspundem la întrebările care au rămas fără răspuns deocamdată. Vă rog așadar, când discutăm despre strategia Mării Baltice, să ne gândim că aceasta este atot cuprinzătoare și are o gamă largă de problematici pe care le implică, nu doar construcția Nord Stream-ului. Aici este vorba despre uh, probleme de infrastructură absolut necesare spațiului Baltic, despre acestea trebuie și să, să discutăm. Și sigur, Nord Stream va fi doar o parte a subiectului. Trebuie să vedem ce anume vrem să atingem cu această strategie și anume o mai bună conectare a spațiului Mării Baltice la centrul european. Astfel, vom ajunge la situația în care oamenii care trăiesc în regiunea Mării Baltice să uh, aibă un, o mai bună șansă spre viitor și, de asemenea, am dorit să soluționăm problemele de mediu. Sigur, drumul ce trebuie parcurs este foarte, în, foarte greu, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne axăm doar pe discuții individuale pentru a nu vedea imaginea de ansamblu. Vă mulțumesc! Thank you very much. So we proceed. Vă mulțumesc! Trecem acum la ceilalți raportori din umbră. Rica Manner, vă rog. Puheenjohtaja, Hyvät kollegat, ensiksikin... Dragi colegi, mai întâi doresc uh, să-i mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest raport excelent în care putem constata că ați tratat uh, problema în profunzime. Câteva observații. Mai întâi, după cum s-a spus, această strategie este foarte importantă și poate fi un exemplu pentru alte proiecte în calitate de proiect pilot. În viitor este important uh, să reușim să facem aceste lucruri să funcționeze din punct de vedere administrativ și să obțim și finanțarea necesară pentru această strategie. În cadrul acestui proiect uh, sunt uh, menționate mai multe provocări, mai ales la nivelul gestiunii, administrării sale. Poate ar trebui să insistăm puțin mai mult asupra punerii în practică a diferitelor elemente în cadrul strategiei pentru macroregiuni. Nu trebuie să inventăm noi structuri sau noi organizații, pentru că avem deja suficiente care există, dar trebuie să ne asigurăm că gestiunea, acestor, gestiunea programului se face de structurile existente, fără a adăuga birocrație în plus. În ceea ce privește finanțarea, cred că subiectul este foarte bine tratat în acest document. Structurile și instrumentele actuale vor fi utile pentru a canaliza finanțarea. Acum, haideți să vorbim despre cooperare, care trebuie să includă diferitele niveluri, de la cel local, la cel național și la cel internațional. Acest lucru este esențial dacă dorim să obținem rezultate concrete. Consider de asemenea că mai există un element fundamental, cum a spus și domnul raportor de altfel, în document și anume criteriul calității. Trebuie să vedem ce s-a făcut pe teren. Un alt element important din document uh, este bioenergia, învățământul, politica de vecinătate. Iată obiective foarte importante pentru regiunea Mării Baltice. Trebuie să ne folosim de potențialul de pe teren. O altă întrebare acum. Cum să transpunem aceste obiective în realitate, în elemente specifice? Trebuie să ne gândim la acest lucru și trebuie să găsim soluții concrete. Un alt element pe care aș dori să-l regăsesc în document ar fi următorul. Facem referire la strategia 2020, într-un fel, și obiectivele din document sunt legate de această strategie 2020. Deci, poate ar trebui să facem o legătură clară cu această strategie 2020. Așa cum a spus și un antevorbitor, aceste probleme nu sunt specifice teritoriilor uh, care au teritorii de coastă în zona Mării Baltice, ci și celor puțin mai îndepărtate de coaste. Am discutat despre acest lucru și în cadrul politicii pentru uh, zona arctică. Știți că în Uniunea Europeană avem regiuni în zona arctică și trebuie să ținem cont de caracteristicile acestor regiuni eh, din nordul Europei, pentru că sunt teritorii foarte importante pentru viitorul Uniunii Europene și putem să le folosim potențialul. Deci, e important să ținem cont de problemele acestor regiuni eh, din nord, pentru că aici se joacă viitorul Uniunii. Acum, revin la Nord Stream proiect menționat și de ceilalți colegi. Acest proiect este o realitate pentru Uniunea Europeană și pentru zona Mării Baltice. Am vorbit despre studiul de impact uh, asupra mediului, un studiu făcut la nivel internațional. Contractele au fost negociate la nivel internațional. Așa stau lucrurile. Poate în document am putea să ținem cont de uh, acest adevăr absolut și de repercusiunile acestui proiect uh, la nivelul securității, navigației și așa mai departe. Iată ce am avut de spus. Mulțumesc încă o dată raportorului și sper că vom putea colabora foarte bine și în continuare. Uh, next... Urmează acum François Alfonsi. Bien, merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului raportor pentru faptul că a dat acestui raport o dimensiune foarte interesantă, pentru că, dincolo de Marea Baltică, vorbește despre o întreagă strategie pentru politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană. Am câteva observații care, bineînțeles, se vor uh, uh, concretiza în propuneri de amendament. Mai întâi, în legătură cu fondul, cred că trebuie să insistăm poate mai mult asupra priorității acordate transporturilor, pentru că marea este, în primul rând, o cale de comunicații și știm că transportul maritim uh, este superior celui rutier din toate punctele de vedere, mai ales din punctul de vedere al dioxidului de carbon emis și o cale de, sch- de schimb, de a face uh, schimburi între popoare și între țările riverane. În al doilea rând, o macroregiune este un termen tehnic pentru a desemna un bazin istoric al Uniunii Europene și cred că trebuie să existe mai multe asupra dimensiunii culturale a acestui proiect. Apoi, la nivelul uh, aplicării practice a proiectului, grupul nostru ar avea de spus următorul lucru. Subsidiaritatea, așa cum este redefinită de Tratatul de Lisabona, este foarte importantă și pentru acest proiect și trebuie, cred, să insistăm asupra rolului Uniunii, pentru că Tratatul de la Lisabona spune clar că Uniunea intervine în măsura în care obiectivele pot fi atinse mai bine la nivelul Uniunii și cred că aici obiectivele pot fi mai bine atinse la nivelul Uniunii decât la nivelul statelor membre și strategia trebuie să implice regiunile care au un interes în acest proiect și nu neapărat statele membre. Deci, este important să avem această abordare prin subsidiaritate. Spun acest lucru mai ales pentru că sunt convins că punct, la punctul 19 trebuie să fie consolidat puțin, să, fie, să insistăm acolo, pentru că Comisia are atitudine cam prudentă în acest dosar și trebuie să-i amintim faptul că subsidiaritatea îi impune să dea dovadă de mai puțină prudentă și să coopereze mai bine, pentru că ceea ce contează aici este să avem o strategie de jos în sus, dacă dorim ca în 2013 să avem o strategie europeană pentru bazinele istorice, trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru, trebuie să anticipăm și să ne asigurăm că regiunile și statele respective să poată și ele um, să se gândească ce propunere ar putea face. Deci propuneri de la bază și nu impuse de sus. Deci Comisia trebuie să găsească mijloacele umane și materiale acum pentru ca această politică să fie mai centrală în acțiunea sa. Mulțumesc! Uh. Mulțumesc! Uh, raportorul din partea grupului conservatorilor și reformiștilor este în sală? Nu? Atunci dau cuvântul domnului Olbrich. I'm sorry, I didn't notice you. Okay, so, uh, sorry, just... I thought that it was rapporteur for ECR, <coughs> so I have the time. <coughs> cer scuze, nu mi-am dat seama că este rândul meu. Vă mulțumesc. Permiteți-mi să fac câteva remarci. Cred că, în primul rând, ar trebui să-l felicităm pe domnul Oleniciac pentru munca întreprinsă. Calitatea acestui raport este foarte bună. În primul rând, cred că acest raport este foarte important pentru că nu este vorba doar despre strategia Mării Baltice, ci este vorba despre gândirea la nivel macroregional pe viitor. Cred că ceea ce spunem acum va avea consecințe în viitor. Permiteți-mi să vă reamintesc că politica de coeziune se bazează pe uh, nivelul subnațional, regional și legitimitatea este bazată pe, pe NAT2. Se pune întrebarea, vrem să schimbăm politica, politica de coeziune și să mergem la, spre ceva nou, post-NAT2, sau vrem să menținem totul la nivel NAT2? pentru ca în paralel să creăm un nou tip de politică regională și anume politica macroregională. Este o chestiune foarte importantă din punct de vedere strategic. Dacă credem că ar trebui să rămânem la nivelul NAT2, atunci ă, toți banii vor merge la statele membre, după care statele membre vor ă, colabora. Dacă mergem la nivel macroregional, ca nou mod de gândire, atunci asta înseamnă că avem nevoie de o strategie la nivel european, per ansamblu, în ceea ce privește toate macroregiunile. Aici discutăm despre o strategie așadar a Uniunii, care poate să fie implementată de toți partenerii, inclusiv de cei regionali, locali și de ONG-uri. Deci, dacă discutăm despre această strategie a Uniunii Europene, este o strategie care include politica de coeziune, de cercetare, de transport, eh, politica de pescuit, toate politicile în ansamblul lor. Se pune întrebarea cine va coordona acest tip de politică și de unde vor veni banii. Este o chestiune foarte importantă pentru că începem cu Dunărea. Nimeni nu vorbește despre această chestiune, dar toată lumea știe că în diferite zone ale Uniunii Europene se pregătește o cooperare la nivel macroregional. Toată lumea discută despre Carpați, despre Pirinei, despre zona mediterană și așa mai departe. Vrem să transăm o nouă hartă macroregională a Europei sau credem că este o chestiune care, în care trebuie să ne axăm doar pe, pe, pe zonele mai problematice? Poate că nu vom avea nevoie de o nouă hartă a Europei, dar vom avea nevoie să gândim în noi termeni teritoriali, la nivel macroregional, pentru că aceasta este o problemă funcțională la urma urmei. Este similară cu cea discutată acum a Mării Baltice. Sigur, ar trebui să ne gândim și la modul în care se suprapun diferite regiuni macroregionale, nu din punct de vedere geografic, ci din punct de vedere funcțional. Este foarte important să gândim din punct de vedere strategic, pentru că odată ce vom fi început, va trebui să ne gândim și la problemele ce apar în viitor. Eu cred că această strategie pentru bazinul Mării Baltice dovedește un lucru pozitiv, și anume că gândind împreună diferiți actori, aducând împreună diferiți actori pentru a trasa priorități comune și un program comun, este un lucru foarte bun și aduce o plus valoare. Întrebarea care se pune este ce să facem în termen de politică nouă la nivel macroregional. Dacă noi ne rezumăm la politica de coeziune și credem că rămânem strict la uh, nivelul politicii de coeziune, atunci acest domeniu nu are nimic de a face cu proiectul Nord Stream. Dar dacă ne gândim că toate politicile sunt uh, comasate, atunci sigur că Nord Stream joacă un rol important pentru că este o problemă economică, politică, de mediu și așa mai departe. Este realitatea. Nu știu sigur ce fel de realitate este aceasta, nici nu vreau să scriu un raport, așa arată realitatea. Nu vreau să discutăm despre realitate normală, realitate virtuală și așa mai departe. Oricum, remarcile mele se rezumă la faptul că acest raport trebuie luat în serios, pentru că este primul pas în, în, din, venind de la comisia noastră uh, într-o direcție nouă în care să ne spună vrem o politică nouă, regională, vrem o politică uh, în termeni, de, uh, în termeni macro regional vrem o politică ce să co- cuprindă cooperarea teritorială, aceasta este chestiunea cea mai importantă și cred că este foarte important că acest raport nu închide dezbaterea, ci o deschidere reprezentând doar primul pas. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Thomas Deutsch are cuvântul. Tamas Deutsch. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! <clears throat> Magam is szeretném csatlakozni. Mulțumesc, dragi colegi, și eu doresc să mă alătur celor care l-au felicitat uh, pe domnul raportor pentru activitatea sa uh, și nu sunt uh, doar felicitări de politețe. Acest raport este într-adevăr unul de nivel înalt. Aș dori uh, să fac un inter- o intervenție a la Olbricht. Uh, sunt absolut de acord cu colegul Olbricht și acest lucru devine un fel de tradiție, pentru că în multe discuții foarte importante la care iau cuvântul, o fac imediat uh, după domnul Olbricht și pot să în încep întotdeauna spunând că sunt absolut de acord cu antevorbitorul meu. După părerea mea, de fapt acest raport uh, este format din două rapoarte, am putea spune, pentru că prima parte excelentă se referă la regiunea Mării Baltice și la realizarea acestei strategii, eventuala evaluarea strategiei și apoi mai este o, un al doilea raport și acesta se referă la viitorul rol al strategiilor, strategiei pentru macroregiuni. Este un raport bun din acest punct de vedere. Deci avem un prim raport excelent și un al doilea raport bun. Deci aș dori să-l invit pe domnul raportor să fie și mai ambițios pentru ca ambele părți să fie excelente. Acest lucru s-ar putea obține în două feluri. Pe de o parte, s-ar putea găsi soluții la probleme chiar de la începutul discuției. Nu cred că aceasta este calea cea bună. A doua este cea propusă de domnul Olbricht. Când vorbim despre chestiuni fundamentale, cum este rolul viitor al macroregiunilor, când ca și când începe un, uh, o competiție sportivă, nu se știe cine va câștiga. Concurenții sunt cei care sunt, uh, trebuie să se, tir- să se termine timpul regulamentar pentru a se trece la prelungiri. La fel uh, și în Uniunea Europeană trebuie să așteptăm să vedem uh, cum vor decurge lucrurile. Um, bineînțeles, acest lucru va depinde de mijloacele financiare disponibile după 2013, despre modul în care va arăta politica regională după 2013 și cum vor arăta macroregiunilor, macroregiunile. Și când apare nouă probleme, bineînțeles, cum spunem de multe ori, este toate chestiunile, toate problemele în lume sunt interdependente și este adevărat. Deci trebuie să fim precauți. Deci există legături între toate aceste aspecte. Deci trebuie să gândim lucrurile uh, în mod uh, cât mai integrat, dar Trebuie încă de pe acum să punem bazele de, principii, de principiu fundamentale pentru această strategie cele mai importante pentru noi, pentru Comisia de Dezvoltare Regională de acest Parlament, uh, noi care suntem interlocutorii uh, regiunilor și ai ONG-urilor. Deci, dar domnul Richt a spus deja multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun eu. Așa cum a spus domnul Oleniciac, colegii de la Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor au lucrat și ei la acest raport și au discutat cu domnul raportor, așa că aș dori să dau cuvântul colegilor uh, prezent uh, care au mai cerut cuvântul, vă rog uh, cât mai rapid, pentru că la ora 10 avem programate voturi și apoi dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Are cuvântul mai întâi domnul Michael Smith, Uh, din uh, Comitetul Economic și Social. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și domnului Oletniciac pentru posibilitatea pe care ne-a dat-o să luăm la parte la această dezbatere în legătură cu strategia Mării Baltice. Mă impresionează acest raport atât de succint. Majoritatea avizele și criticele academice în legătură cu cooperarea în zona Mării Baltice și cu strategia Mării Baltice în general uh, au o abordare pozitivă și constructivă și cred că acest raport poate să se înscrie și el în aceeași direcție. Dar strategia Mării Baltice nu este perfectă, este evident, și rămân probleme dificile de rezolvat. Dificultăți politice, în primul rând, mai repede decât uh, economice. M-am întrebat de multe ori de ce Uniunea Europeană nu s-a angajat pe această cale până acum. Presupun că Uniunea extinsă a dus la mai multă integritate uh, geografică în Europa și regiunile uh, fizice sunt mai importante decât uh, granițele politice și um, zonele geografice nu se pot reduce la granițe politice, dar geografia este complexă și politice, politica este complexă și de aceea avem nevoie de instrumente speciale. Ceea ce avem deocamdată nu este suficient. Cooperarea, conceptul cooperării macroregionale este, după părerea mea, ideal în acest scop. Dar să nu uităm că cu strategiile macroregionale, Uniunea Europeană face un uh, experiment pe scară foarte largă, un test pentru a transforma ideile majore legate de strategii macroregionale cu acțiuni pe teren care ar putea să îmbunătățească situația mediului, să sporească dezvoltarea economică și să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. Configurarea, guvernanța și noile proceduri din uh, strategia Mării Baltice vor da o posibilitatea de a schimba ce se poate schimba și pentru a reconfigura prioritățile în funcție de circumstanțe. Parlamentul a fost cel care a fost sursa acestei abordări și acum Parlamentul se implică în aplicarea strategiei și mă bucur de acest lucru și ofer sprijinul Comitetului Economic și Social pentru a vă ajuta cât putem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Paulina Haianen de la Comitetul Regiunilor um, raportor pentru aviz privind strategia Mării Baltice. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru uh, această ocazie pe care mi-o oferiți de a spune câteva cuvinte în legătură cu uh, Marea Baltică din perspectiva Comitetului Regiunilor și voi continua acum în limba finlandeză. Strategia pentru regiunea Mării Baltice a fost uh, lansată la inițiativa Parlamentului în anul 2006. Și au participat aici o serie de actori din bazinul Mării Baltice care trebuie să reprezinte un fel de, să spunem, proiect pilot pentru celelalte macroregiuni. Considerăm că este foarte bine ca toate sectoarele și toate nivelurile să fie implicate și mai ales să se coordoneze între ele. În timpul procesului de elaborare pentru această strategie, Comisia a insistat asupra faptului că este nevoie de un demers de jos în sus. Două elemente au ieșit în evidență și am dorit să le reprezint ca atare în avizul meu. În primul rând, e vorba de dimensiunea externă a acestei strategii și apoi e vorba de rolul nivelurilor local și regional în faza de punere în aplicare. Pentru punerea în aplicare a acestei strategii trebuie să insistăm asupra chestiunilor care țin de dimensiunea externă, avem uh, Islanda, avem Norvegia și Rusia, care trebuie să fie implicate în contextul acestei cooperări din regiunea Mării Baltice. Așa încât este nevoie ca toate regiunile care au o legătură cu bazinul Mării Baltice să participe și mă gândesc uh, în mod uh, deosebit și la Ucraina. Trebuie să insistăm pe toate aceste chestiuni în redactarea acestei strategii. Firește că în timpul întregului proces este nevoie ca fiecare nivel să participe la elaborarea diferitelor obiective și trebuie ca fiecare dintre acestea să uh, fie legat, să corespundă acestui proiect de cooperare. Aș spune că sunt uh, cât se poate de mulțumită să constat că Parlamentul European a acceptat finanțarea pentru această strategie. Existând o serie de proiecte pilot la cheie în care participă și Rusia. Și aș mai spune încă o dată, aș insista asupra unei chestiuni, și anume avem de-a face cu o macro-regiune. E vorba de o macroregiune la care trebuie să participe toate autoritățile locale și regionale pentru a asigura punerea în practică a acestor proiecte. Dacă exagerăm cu birocrația, cred că am uh, sabotat această strategie și mai ales am alungat și mai mult cetățenii din procesul de luare a deciziilor la nivel european. Reprezentanții Comisiei Europene ar trebui să participe și ei la acest exercițiu de comunicare alături de opinia publică în această regiune a Mării Baltice în legătură cu conținutul și obiectivele fixate în această strategie. Și acum, în ce privește punerea în aplicare a acestei strategii, aceasta depinde într-o foarte mare măsură și de implicarea celorlalte țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Așadar, ne dorim ca acest demers să fie încurnat de succes și să sperăm că această strategie va reprezenta un proiect pilot foarte fericit care să fie imitat și în alte regiuni. Iată, stimat doamnă președinte, care sunt aspectele pe care am dorit să le subliniem. Mulțumim foarte mult raportor din partea Parlamentului European pentru excelenta cooperare de care a dat dovadă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult și ultimul vorbitor din partea Comitetului Regiunilor, unul grand care este raportor pentru aviz în legătură cu rolul autorităților locale și regionale. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această reuniune. Mă numesc Rino Aldegen și sunt membru al Comitetului Regiunilor, însă, în egală măsură, sunt și președinte al grupului Interbaltic din cadrul Comitetului Regiunilor. Am discutat despre macroregiuni și despre Marea Baltică și uh, cum uh, se reflectă la nivelul Comitetului Regiunilor. Și cred că macroregiunile în Europa reprezintă o adăugire fericită la politica de coeziune. Nu cred că se poate vorbi de macroregiuni în întreaga Europa, însă există regiuni funcționale uh, și pot să vă spun că în această parte a Europei este foarte bine că există acest gen de uh, completări la politica de coeziune. Este foarte important să existe o cooperare funcțională la toate nivelurile politice și aceste niveluri sunt bine uh, legate între ele. Dacă um, îți propui să activeze aceste politici, este nevoie să se mobilizeze în același cadru mai multe sectoare care se regăsesc și în politica de coeziune și care creează condițiile necesare astfel încât să se poată interacționa în mod fericit. Considerăm că este un aspect pozitiv faptul că autoritățile au uh, reușit să își Fac o ordine a priorităților, iar regiunile sunt invitate să aibă o contribuție activă. Autoritățile dispun de un cadru comun la care se pot raporta, iar studiile făcute ne-au arătat că există o serie de alte tentative coordonate pentru a uh, duce la o coordonare a strategiilor și la rezultate mai bune. Punctele forte ale strategiei sunt uh, că pornește atât de la nivel local, regional și național și aplicarea este la aceleași niveluri. Cred că trebuie să înțelegem că o creștere durabilă nu este un joc, este pur și simplu un proces care vizează întreaga Europa și aceste macroregiuni și putem vorbi despre o evoluție pozitivă care, dacă se constată într-o regiune, poate atrage după sine, să spunem, schimbări în bine și în alte părți ale aceleași regiuni și mi se pare acest lucru foarte important dacă ne raportăm la ce se întâmplă în interiorul unor regiuni de mici dimensiuni, al unor macroregiuni și apoi la nivelul întregii Europe în legătură cu tot ce de dezvoltare, pentru că altfel uh, s-ar putea crea o adevărată concurență între regiuni și nu cred că aceasta ar fi o soluție viabilă pentru viitor. Și aș mai spune ceva legat de politica de coeziune în ceea ce privește Rusia și Norvegia în zona Mării Baltice. Mi se pare o idee foarte bună ca Uniunea Europeană să dispună de propria strategie pentru macroregiuni în zona Mării Baltice și am discutat la nivel de Uniunea Europeană cu Rusia. Din câte îmi dau seama, Trebuie să insistăm foarte mult pentru o bună cooperare cu Rusia, pentru uh, situația uh, țărilor din zona Mării Baltice și să sperăm că vom reuși, însă cred că această strategie va permite o mai bună cooperare cu Rusia și vom face acest lucru în cadrul dimensiunii nordice și, repet, mi se pare o idee foarte bună. Mulțumesc, domnule Aldegren. Și acum, domnule David Smith, încă două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc și eu Parlamentul European pentru că a menținut un nivel foarte ridicat de interes și nu doar de interes, ci și un nivel ridicat uh, la nivel intelectual pentru această abordare. Știm cu toții că de aici a pornit această idee și cred că acest raport este o continuare foarte fericită a acestei idei. ne aș fi dorit să fie avut mai multe idei, să pot să surprind toate ideile care au fost exprimate și în raport și în discuția de astăzi, însă dacă tot ne întâlnim întârziere, aș dori să spun numai trei lucruri. Prima idee care a fost subliniată astăzi aici și pe care trebuie să subliniem este că acest proiect este el până la urmă o strategie, este un experiment, este un proiect pilot. Este un pic din toate și firește că va reuși numai dacă acest lucru va duce la o mai bună soluționare a problemelor din zona Mării Baltice. Nu e vorba doar de un demers intelectual, pur și simplu intenția este să facem viața mai bună oamenilor din zonă și asta se va și întâmpla, cred eu. Dar este foarte important să stabilim un lucru și mulți a spus acest lucru, să vedem dacă acest model poate fi replicat și ulterior. Am mai discutat acest lucru și în cadrul activităților precedente ale comisiei și uh, doamna președinte cunoaște foarte bine acest lucru. Comisia în acest moment analizează cu mare grijă direcția în care ne putem îndrepta, mai ales în contextul rezultatelor pe care le putem aștepta, pentru că, în primul rând, trebuie să producem rezultate, în al doilea rând, să vedem care sunt resursele pe care le putem folosi și, în al treilea rând, care sunt mecanismele de finanțare pe care le putem folosi. Și, în acest punct de vedere, aș dori să mă refer la ultimele alineate din uh, raportul dumneavoastră, în care dumneavoastră vorbiți de nevoia Uh, ca uh, această problemă să fie soluționată la nivelul Comisiei Europene, vorba de resurse financiare și umane. Și cred că putem uh, spera că vom primi ceva mai mult sprijin. Ne vom mulțumi cu ceea ce vom primi, pentru că, până la urmă, ne interesează rezultatele acestei operațiuni și trebuie să vedem dacă aceste rezultate pe care le anticipăm pentru bazinul Mării Baltice, bazinul Dunării, dacă până la urmă Um, îi vom deplasa pe oamenii într-un sector de activitate spre altul. Este o întrebare adresată și pentru autoritățile bugetare și pentru comisie. Uh, în calitate de autoritate bugetară și, de asemenea, Comitetul Consultativ și nu numai au spus acest lucru. Pentru mulți dintre noi este o componentă a dimensiunii externe și aș sublinia aici că avem o cooperare foarte strânsă, în mod deosebit cu Rusia. Am avut o serie de reuniuni cu ministrul de externe rus și cu ministrul dezvoltării regionale și au fost reuniuni fructuoase chiar mai mult decât ne-am fi așteptat și există, spun eu, toate șansele ca, cel puțin, să existe o anumită libertate pentru regiunile, localitățile și administrațiile din bazinul Mării Baltice uh, de la, și de la nivelul Federației Ruse chiar să participe la um, acest proiect în diferitele acțiuni întreprinse spre binele lor, firește. Cred că ne interesează pe uh, toți o cooperare în acest sens și înțeleg uh, care sunt solicitările care au fost făcute, suntem de acord cu ele. Iată aspectele pe care doream să le subliniem. Salutăm acest raport, salutăm uh, intervenția uh, Comisiei și ne dorim să avansăm în această direcție și vom continua să acordăm atenție acestor aspecte în măsura în care vom putea. Mulțumesc foarte mult, David, și acum o să mulțumesc nu doar raportorului, ci și raportelor din umbră și tuturor celor care au participat la această discuție pe fond, foarte consistentă. Termenul pentru amendamente este stabilit pentru data 24 martie la ora 6 după amiaza, așa încât toți cei care doriți să depuneți amendamente sunteți rugați să respectați acest termen. Acestea fiind zise, putem încheia Poate dorește domnul raportor să spună ceva. Nu. Deci am încheiat acest subiect. Mulțumim foarte mult și mergem acum mai departe la voturi. And, uh, as you know, we have two reports, uh... După cum știți, avem două rapoarte care trebuie să fie votate astăzi. Vă rog, înainte de a începe cu votul, să verificați dacă funcționează cartelele de vot. Vă rog frumos să le introduceți în aparat, să vedem dacă, din punct de vedere tehnic, este totul în regulă. Sinceră să fiu, nu cred că vom avea, va fi nevoie să votăm foarte mult electronic, dar este important să fim pregătiți. Putem să facem o verificare? Aș dori doar să deschidem votul numai pentru a vedea dacă totul funcționează. Așteptăm. Așteptăm ca toată lumea să găsească cartela de vot. Văd că unii colegi încă mai uh, caută în colecția lor de cartele pentru a o găsi pe cea potrivită. Așadar, vă rog să deschidem votul. Votul s-a deschis. Ați putea să votați, vă rog frumos. Văd că doamna Dei are o problemă cu aparatul. Dacă sunt probleme, vă rog să mi le semnalați. Dați, nu am cartela de vot, o să ridic mâna pentru a vota. We, we will uh, do this exceptional... Uh, În mod excepțional vom proceda așa. Vom număra votul dumneavoastră. Închid votul acum? Putem să începem. Începem cu raportul domnului Kirilov. După cum Știți, dacă vă uitați pe uh, lista de vot, au fost foarte multe amendamente. Există două uh, comisii, Comisia pentru Ocupare și Comisia de Bugete și acestea au, și-au prezentat avizele și au votat amendamentele ieri și alaltă ieri. Și acestea fiind spuse, cred că putem să începem. Deci votăm raportul Kirilov. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 23 pentru împotrivă abțineri respins. 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 7 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul de la Comisia de Ocupare, MPL 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20... 11 spune președinta, pentru că 26 este caduc, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Aici avem trei amendamente identice, deci votăm pentru uh, 12, buget 5 și employment 12 pentru, Împotrivă? Trebuie să verificăm sau nu s-a înțeles? Da, atunci se adoptă. Vrea cineva să ia cuvântul? Deci acum verificăm amendamentul 12, unde avem trei amendamente diferite. 12 buget 5, M plus 12 și votăm. S-a deschis votul. S-a, de- închis votul. 34 pentru, 5 împotrivă, nici nu știu de ce au existat dubii, se adoptă în mod evident. A, domnul Van Nistelrooy a cerut votarea electronică. Amendamentul 13 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 6, pentru, este caduc, îmi cer scuze, spune președintă, și M 13, deci trecem la 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 7 este și acesta caduc. Acum 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 este caduc, 16, care este identic cu buget, 8 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. În acest context, templul 14 este caduc, 17 este identic cu buget 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și atunci trecem la 18 pentru că în 15 este caduc. 18 este identic cu uh, buget 10, employment 16 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 17 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 19, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerente. Considerentul 1, employment 1 uh, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 2, emplu 2 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 6, employment 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 9, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consentul 11, care este, ident, apar, care este identic uh, cu amendamentul raportorului, buget 4, empl 4, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Consentul 11, employment 5, pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 11B, M plus 6, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul, consentul 12, unde avem amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem și amendamentul 20, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Employment 7 în acest caz este caduc și trecem la 14A, amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Employment 8 este caduc în acest caz. Trecem la 20A, amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentele ale Comisiei de Bugete și trecem, cu amenda trecem la amendamentul buget 1 pentru, împotrivă, abțineri, respinge, buget 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, buget 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm electronic, vot final pentru proiectul de raport, votul s-a deschis și votăm. Votul s-a închis. Dragi colegi, 41 voturi, 36 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Deci, se adoptă. Acestea fiind spuse, trecem acum la Jan Olbricht. Eh, on the dish. Proiectul de aviz al lui Jan Olbricht în legătură cu descărcarea bugetară pentru 2008. list, and this is the committee voting list. Yeah, but, but I have the committee, no? So where, where is it? No, no, let's use this one, please. Yeah, okay don't know why, but I hope you're right. So we start with amendment one. Începem cu amendamentul 2. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă? Atunci trecem la amendamentul 3. cine pentru? Dacă este adoptat, amendamentul oral este caduc. Deci este invers. Votăm amendamentul 3. cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Și acum aliniatul 4, amendamentul 4 retras, amendamentul 5, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6 la liniatul 5 retras. Atunci trecem la amendamentul oral 1 al domnului Piper. Domnule Piper, doriți să spuneți ceva? Să putem vota. Este clar. Bun, deci votăm. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la liniatul 7, amendamentul 7 retras. Amendamentul 8, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 9, cine pentru? Verificăm, doriți să verificăm pentru amendamentul 8. Vom verifica, deci, vot electronic pentru amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Șapte voturi pentru, 33 împotrivă, se respinge. Dar uneori e bine să verificăm. Amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Și trecem acum la amendamentul oral 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum votăm proiectul de aviz. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Deci, proiectul de aviz este astfel adoptat. Și vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la vot. Uftu! Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi și anume contribuția politicii de coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona și adăugăm uh, informal obiectivele strategiei 2020. Este proiectul de raport al lui Ricardo Cortes Lastra. Deci vom începe, dragi colegi. Cei dintre dumneavoastră care doriți neapărat să plecați, Vă rog să plecați uh, în liniște și apoi vom începe să discutăm acest raport. Ricardo, dacă ești gata să ne faci introducerea, poți să începi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, așa cum este de cuvință, aș dori să mulțumesc colegilor de la comisie secretariatele grupurilor politice pentru contribuțiile lor. Sí, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc secretariatului Comisiei, secretariatelor grupurilor politice, raportorilor din umbră și asistenților lor, precum și direcțiilor generale regii pentru ocupare, Comitetul Economic Social, Comitetul Regiunilor, sindicatele și asociațiile, diversele asociații europene pentru contribuții. Când uh, am încercat să pregătesc acest uh, raport, m-am întâlnit cu reprezentanții diferitelor instituții, organizații, Comitetul Regiunilor. Doamna președinte, îl întrerupe pe vorbitor. Making it cei care au conversații, vă rog să le purtați în afara sării, pentru că zgomotul este problematic și pentru raportor și pentru cei care doresc să-l asculte. Durante la preparación de este informe he mantenido reuniones con varias... În pregătirea acestui raport uh, m-am întâlnit cu reprezentanții diferitelor instituții, organizații, Comitetul Regiunilor, Conferința Regiunilor Maritime și Ultraperiferice, Adunarea Regiunilor Europene și Rețeaua Regiunilor pentru Cercetare și Inovare. M-am uh, întâlnit și cu reprezentanții director generale ocupare, regiuni și am încercat să integrez observațiile și sugestiile care mi-au fost făcute cu ocazia tuturor acestor întâlniri și am încercat să le reiau într-un document care să prezinte poziția Parlamentului European și a Comisiei noastre în legătură cu viitoarea strategie 2020. Ca lucrurile să fie clare, permiteți-mi să spun că pe 9 martie am hotărât să adăugăm la titlu mențiunea Strategia 2020. Deci e vorba de contribuția politicii de coeziune la realizarea strategiei de la Lisabona în perspectiva strategiei 2020. Deci, obiectivul este acela de a apăra politica de coeziune ca o politică bine consolidată, bine finanțată și prezentă în toate regiunile europene și să subliniem rolul cheie în cadrul strategiei 2020. Prima parte a raportului uh, evaluează politica și strategia de la Lisabona și critică lipsa de evaluare a cheltuielilor costurilor reale, ineficiența programului este subliniată și uh, Așteptăm cu nerăbdare publicarea raportului strategic al Comisiei. Sperăm că astfel se va evalua impactul politicii cu pe baza unor cifre pentru a vedea care a fost impactul în regiuni. Altă critică, implicarea insuficientă a autorităților regionale și locale. Actorii economici locali nu sunt suficient implicați și lipsa de implicare a acestora explică Um, lipsa de aplicare și de rezultate în strategia de la Lisabona. Apoi vorbim despre strategia 2020, importanța regiunilor, importanța guvernării multiniveluri și principiul implicării și asocierii um, reprezentanților de la diferite niveluri sunt pilone ai strategiei 2020 și garan- sunt și garanții ai uh, succesului acestui uh, strategii trebuie să consolidăm participarea actorilor economici, sociali și ai societății civile în general pentru a, a evita ca acești actori să nu se simtă prea departe de aceste politici. Pentru a răspunde solicitărilor, revendicărilor actorilor locali și regionali, cerem să se consolideze și mai mult dimensiunea locală și regională, și subliniem de asemenea rolul cheie al educării, formării, cercetării și inovării subliniem importanța facilitării contribuției triunghiului cunoștințelor și să sprijinim IMM-urile care deseori sunt pionieri în inovare. Dar nu trebuie să uităm nici nevoile specifice ale regiunilor și ale grupurilor sociale care se confruntă cu cele mai mari dificultăți, de aceea avem nevoie de suplețe. Pentru a promova cercetarea, inovarea și dezvoltarea, trebuie să creăm sinergii între cadrele strategice naționale de referință și programele naționale de reformă. Este nevoie de asemenea de o mai bună coordonare și coerență între diferitele politici europene, naționale și regionale, care au obiective comune cu strategia. Banca Europeană de Investiții joacă și trebuie să continue să joace un rol esențial prin instrumente de inginerie financiară și cooperare. Sprijinul oferit IMM-urilor și regiunilor trebuie să fie în continuare o realitate, dar pentru a facilita sarcina Băncii Europene de Investiții trebuie să se simplifice regulile și procedurile. Și pornind de aici, acum aș dori să vă ascult pe toți pentru a putea îmbunătăți documentul. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Înainte de a-i da cuvântul lui Dirk Aner, domnul director general uh, al Direcției Generale Regio de la Comisie, aș dori doar să aduc aminte colegilor faptul că am cerut conferinței președinților să schimbe titlul raportului și să adauge obiectivele strategiei 2020. Și pentru cei care nu ați fost alături de noi ieri, doresc să vă spun că decizia conferinței președintelui ă, cușințelor de comisii a dat un răspuns pozitiv și așteptăm acum aprobarea definitivă a conferinței președinților, care probabil uh, va fi dată pe 10 sau 12 aprilie, dar indiferent care va fi hotărârea finală, vom folosi această posibilitate pentru a introduce în acest raport și contribuția la uh, strategia 2020, dar oricum suntem optimiști în legătură cu hotărârea finală. Deci îi dau cuvântul domnului Aner. Mrs. President... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Bună dimineața tuturor! Mai întâi aș dori să o felicit pe doamna raportor. Very grateful that you have extended pe domnul raportor, mă scuzați pentru acest raport și mă bucur că v-ați hotărât să um, includeți în raport și agenda UE 2020 și trebuie să spun că sunt impresionat de tot ce se spune în raport și sunt foarte recunoscător pentru faptul că raportul subliniază la un moment dat faptul că politica de coeziune nu este doar o sursă de finanțări stabile, ci principiile sale, abordare integrată, guvernanță la mai, pe mai multe niveluri și parteneriate reale, sunt elemente cheie pentru succesul strategiei și acestea trebuie să fie integrate în aceasta. Și, din punctul nostru de vedere, acesta este un mesaj foarte important de transmis. În următoarele săptămâni, doamnă președinte, vom uh, comunica uh, Parlamentului uh, primul raport în legătură cu progresele implementării programelor actuale. Este o inovație a perioada actuală și trebuie să spun că rapoartele ne-au dat și ne dau informații interesante în legătură cu progresele făcute până acum. Știți cu toții că avem aproximativ 230 de miliarde de euro pentru prioritățile strategiei de la Lisabona și care, în același timp, trebuie să spunem acest lucru, Uh, și strategiilor uh, agendei UE 2020. O chestiune de interes pentru noi a fost ce putem observa între intențiile exprimate de statele membre și ce remarcăm pe teren vă vom pune prin raport la dispoziție multe detalii, dar aș vrea să spun că ceea ce mă preocupă în momentul de față este faptul că implementarea de pe teren, în general, încă este foarte lentă. Acest lucru se poate observa în acest raport. Bineînțeles, raportul face diferențe între țări dar, și acesta este un mesaj, mesajul mai pozitiv, uh, concluzia mai pozitivă a raportului, în ceea ce privește prioritățile tratatului de la Lisabona, progresele sunt uh, progresele făcute sunt bune, chiar mai bune decât media. Deci, în ciuda crizei, lucrurile par să funcționeze bine, cel puțin așa cum putem să evaluăm lucrurile acum. Și în acest moment avem aproximativ 27% din fondurile disponibile pentru întreaga perioadă alocate pentru proiecte pe teren și acest lucru înseamnă că proiectele au fost alese și că fondurile au fost promise pentru aceste proiecte. Nu înseamnă că au fost neapărat uh, transferate fondurile. Deci, dacă vedem, ne uităm la rata de absorpție pentru perioada în domeniul uh, politicii regionale, ne aflăm la aproximativ 14%, ceea ce este comparabil cu 20-21% la din perioada 2000-2006, după 3 ani. Deci, uh, cred că se va, va fi nevoie să recuperăm teren în următorii ani și noi vom face un efort major și suntem gata să o facem, să cooperăm cât mai intens, cu, mai ales cu țările care au probleme pentru a absorbi aceste fonduri. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș dori să vă cer și ajutorul dumneavoastră pentru a transmite acest mesaj în țările dumneavoastră și m-aș bucura foarte mult dacă aveți informații mai concrete sau doriți informații mai concrete în legătură cu țările dumneavoastră, putem să vă informăm în legătură cu situația din țările dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să ne puteți ajuta pentru că acum, când ajungem uh, la discuțiile privind bugetul de anul acesta și viitorul cadru financiar la anul, este clar că se va ține cont și de rata absorției de până acum. Acum, raportul strategic sper că va fi adoptat de comisie la sfârșitul lunii martie și a, după aceea vă vom, vi-l vom putea prezenta mai în detaliu. Pentru noi a reprezentat o sursă destul de bogată de informații. Acum aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu strategia UE 2020, care este și ea foarte importantă și trebuie să spun că sunt de acord cu ceea ce se spune în proiectul de raport ce trebuie să facem în legătură cu UE 2020? După cum am spus, în primul rând, considerăm că deja politica actuală și partea afectată direct pentru strategia de la Lisabona poate să contribuie direct la realizarea obiectivelor strategiei UE 2020 și din punctul nostru de vedere, este obligație a politicii noastre de a traduce prioritățile strategiei 2020 uh, în uh, progrese concrete pe teren. Și aici, uh, politica de coeziune se află într-o poziție unică, pentru că este o politică, aș spune, politica comunitară în sau cea mai uh, adaptată politică comunitară capabilă să adapteze uh, progresele la specificitățile locale prin programe concrete de dezvoltare și astfel va fi foarte important din punctul meu de vedere ca politica de coeziune să joace un rol important în cadrul obiectivelor UE 2020. Anul acesta vom uh, mai publica două comunicări specific legate de strategia de la Lisabona. Vom vorbi despre dezvoltarea durabilă în prima comunicare. Nu dorim o nouă comunicare legătură cu dezvoltarea durabilă, ci dorim să explicăm concret cum putem transpune obiectivele de dezvoltare durabilă prin politica de coeziune în uh, proiecte practice pe teren. Și am face același lucru în domeniul inovării, pentru că, din punctul nostru de vedere, acesta este un element cheie pentru uh, strategia 2020. Dezvoltarea inteligentă, durabilă și incluziunea socială reprezintă elemente strâns legate de obiectivele principale ale coeziunii, coeziunii economice, sociale și teritoriale. De aceea avem intenția să jucăm un rol foarte activ în acest domeniu. We will in the Spre sfârșitul anului vom publica și raportul în domeniul coeziunii avem intenția să integrăm uh, și uh, perspectiva noastră pentru viitor și, bineînțeles, aceste orientări politice vor fi inspirate și legate de strategia UE 2020. Încă o dată aș dori să subliniez rolul important al Parlamentului European și mai ales al comisiei dumneavoastră în acest proces, nu doar în calitate de colegiuitor, ci și în calitate de forță motoare pentru a mobiliza pe cetățeni și parlamentele naționale. Uh, hope that we will have the opportunity. Și sper că raportul strategic va fi ocazia de a rediscuta împreună uh, o evaluare a situației și am intenția să vă informez în mod sistematic în anul acesta și în anii următori. Poate de două ori pe an ne putem întâlni pentru a vă face un scurt raport în legătură cu situația privind um, absorpția fondurilor și în legătură cu aplicarea politicilor pe teren în diferitele state membre, pentru că aceasta cred că va fi una dintre provocările noastre majore și anume din obiectivele stabilite să ducem la politici care să aibă rezultate concrete pe teren. Și vă mulțumesc uh, încă de pe acum pentru cooperare și pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit în ultimele luni pentru această nouă politică. Cred că în contextul strategiei UE 2020 ne vom da seama că politica de coeziune este și poate fi, în orice caz, o politică foarte modernă de dezvoltare. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la discuție. Dacă îmi permiteți o observație, la adresa colegilor, ceea ce a spus domnul director general în legătură cu posibilitatea de a obține toate informațiile de care aveți nevoie în legătură cu țara sau regiunea dumneavoastră, în legătură cu uh, politica de coeziune, directoratul general stă la dispoziția dumneavoastră și, domnule director general, trebuie să știți că nu ne satisface rolul Parlamentului European, oferit Parlamentului European în proiectul de document uh, UE 2020, pentru că considerăm că noul tratat ne dă mai multă mai multe prerogative politice și pentru monitorizarea procesului, nu doar pentru mobilizarea sau promovarea lui. Dar cred că printr-o bună cooperare ne puteți uh, implica mai mult și ne puteți, deci, uh, mulțumi. Dau acum uh, cuvântul raport, uh, raportorilor din umbră. Doamna Kolarska-Bobinska. Chciałam przede wszystkim podziękować. Mm, mulțumesc foarte mult. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc domnului raportor și chiar consider că este un raport excelent uh, ne-am și întâlnit de altfel de mai multe ori și am discutat conținutul acestui raport și eh, domnul raportor a luat în calcul amendamentele și sugestiile pe care le-am făcut, ceea ce înseamnă că este un eh, raport care va fi folosit și la comisie și nu este doar un punct de vedere izolat. Cu alte cuvinte, numărul de amendamente va fi și mai mic în momentul în care va fi dezbătut raportul. Așadar, mulțumesc foarte mult am uh, avut o activitate diferită pentru că vorbeam de strategia de la Lisabona, însă nu există până în acest moment niciun fel de bilanț al acestei strategii. De asemenea, strategia Europa la orizontul 2020, dacă ne gândim la subiectele discutate în cadrul comisiei se încadrează în același context, ceea ce mi se pare mie cel mai important și se reflectă parțial în raportul actual este în principal faptul că în uh, strategia aceasta, Europa 2020, nu se ține uh, suficient cont de um, regiuni și de politica regională, deși considerăm că ar fi nevoie să se țină cont tocmai și acest aspect. O altă chestiune, se pare că strategia se adaptează mai bine, se potrivește mai bine, să spunem, celor bogați și nu tuturor membrilor Uniunii Europene, mai ales dacă ținem cont de acele țări unde nivelul de dezvoltare este mai redus. Așadar, nu ar trebui să ținem cont numai de o abordare unică, ci ar trebui să facem anumite modificări. Mi se pare de asemenea extrem de important, dacă vorbim despre principale obiective de dezvoltare, nu trebuie să uităm și obiectivele în materie de infrastructură, uh, cum ar fi energia, transportul, tehnologiile informatice și așa mai departe. Iată o serie de obiective care și ele ar trebui să fie luate în calcul. În ceea ce privește politica de coeziune, așa cum a spus uh, domnul director, această politică este cea uh, care îi se subsumează toate celelalte și de ce ar trebui să ținem cont de ea în raportul de dezvoltare. Uh, care este uh, variabil în diferite regiuni, în diferite state, pentru că în acest moment Europa prezintă diferențe mult mai mari decât înainte de ultimele valori de aderare. Să nu uităm că vor avea loc și pe viitor astfel de valori de aderare, ceea ce înseamnă că aceste diferențe vor fi și mai evidente. Și uh, tocmai aceste diferențe trebuie să fie reflectate în um, avizul comisiei noastre, pentru că, practic, acestea sunt problemele de care ne ocupăm. Aș uh, insista foarte tare asupra nevoii de a ține cont de aceste chestiuni și trebuie spus că dacă vorbim despre economia verde și de dezvoltarea științelor, ar trebui să ținem cont de faptul că există o repartizare inegală a costurilor și a veniturilor între membri, având în vedere că această economie verde reprezintă costuri diferite pentru diferiți membri. Politica de coeziune, așadar, nu ar trebui să fie strict o idee, așa cum o avem și noi, ci ar trebui să uh, vie și, să spunem, uh, o politică bine finanțată. E nevoie de măsuri concrete, deci nu vorbim strict de, uh, de măsurile în sine, ci și de resursele care le sprijină. Mă aștept să aibă loc o dezbatere în jurul acestui raport uh, a tuturor obiectivelor pe care le propune și vom redacta, dacă va fi cazul, o serie de amendamente. Mulțumesc! În primul rând să-l uh, felicit pe raportor pentru uh, munca depusă și uh, să remarc faptul că, așa cum și raportorul a subliniat, încă din, din perioada 2000-2006 programele politicii de coeziune au avut o componentă importantă care au urmărit în mod constant prioritățile strategiei de la Lisabona și care s-au concretizat în final într-un grad de investiții considerabil în domeniul cercetării și inovației. Sigur că acestea sunt, uh, sunt necesare pentru a asigura dezvoltarea și o creștere economică pe termen lung, însă pentru uh, ieșirea din criză avem nevoie de măsuri viabile și de soluții imediate capabile să genereze un număr mai mare de locuri de muncă și să susțină uh, formarea cetățenilor europeni pentru ca aceștia să poată răspunde nevoilor pieței de muncă. Apreciez în același timp uh, faptul că documentul subliniază un punct esențial pe care l-am remarcat încă din dezbaterile uh, pe marginea uh, strategiei UE 2020 și anume lipsa prevederilor concrete legate de modul în care autoritățile locale și regionale vor fi implicate în aplicarea obiectivelor acestei strategii. Pentru că, așa cum uh, în repetate rânduri noi toți am, uh, am afirmat, succesul strategiei va depinde în principal de modul în care aceasta va fi implementată la nivel național, la nivel regional și la nivel local. De aceea, în aceste condiții, cred că implicarea autorităților locale în procesul decizional și alocarea responsabilităților concrete în acest sens sunt aspecte, cred eu, esențiale care ar trebui preluate în cadrul politicii de coeziune și integrate și în strategia 2020. Uh, uh, și cred că în acest scop politica de coeziune și principiile din cadrul acesteia trebuie să constituie un punct de referință în implementarea acestei strategii, nu doar o sursă de, uh, de finanțare prin intermediul fondurilor structurale. De aceea cred că raportul colegului nostru, domnul Lastra, este Uh, deosebit de important și este un punct de pornire în, uh, în această discuție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președinta. Cred că doamna Shatter nu este aici, atunci domnul Rangurakis are cuvântul. Eh, eh, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest raport pe care îl discutăm acum este unul de mare însemnătate. Trebuie să ținem seama de toate evoluțiile în acest uh, interval, dar cea mai importantă întrebare este, în opinia mea, următoarea. Diferențele dintre uh, regiunile europene au luat amploare, după cum a spus și o antevorbitoare dacă în raport nu sunt găsite soluții la aceste chestiuni, nu este oferit un răspuns de ce la întrebarea de ce s-a întâmplat acest lucru, doar avem și date statistice în acest sens, deci dacă nu găsim un răspuns coerent, atunci eu sunt de părere că nu vom reuși să atingem obiectivele politicii de coeziune, deși, la urmă urmei, acesta este un uh, obiectiv subordonat al activității, activității noastre. Problemele care există sunt persistente. Fondurile de coeziune trebuie să ne punem întrebarea cum pot acestea să genereze dezvoltarea Uniunii Europene în diferitele regiuni ale acesteia, astfel încât să se ajungă la un nivel acceptabil. Și trebuie să dezvoltăm această uh, dezbatere pentru a genera o politică pentru viitor. Mulțumesc, președinte. Următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc sincer raportorului pentru acest raport excelent. Știu că raportorul a lucrat și lucrează în condiții dificile. Punctul de plecare pentru raportul inițiativă a fost următorul. Să efectuăm o analiză despre modul în care politica de coeziune reușește să aducă un aport la strategia de la Lisabona. Ei bine, acum există foarte mulți oameni care spun că strategia de la Lisabona ar fi eșuat sau spun că cel puțin nu a atins obiectivul la care s-a gândit inițial. Dorim să facem și o audiere în această comisie pentru a discuta și pentru a avea date concrete pe care să le putem evalua. Dar acest lucru, iată, nu ne-a reușit până acum pentru că nu avem suficiente date și statistici disponibile. Aș dori să îndemn, să îndemn pe toată lumea să nu renunțe la acest subiect, ci să insiste să facem o analiză, să vedem a fost corect uh, să abordăm această strategie, ne-a adus uh, uh, strategia noastră mai aproape de obiectivele de la Lisabona. Ceea ce facem noi acum sau ceea ce a uh, sugerat Comisia și acum Parlamentul dă curs acestei sugestii este să avem o strategie care încă nici nu a fost încheiată, nici nu a fost analizată, pe care noi să o declarăm deja finalizată, deci să punem pe masa de lucru o strategie de 10 ani fără a ști cum aceasta trebuie să funcționeze. Ei bine, cred că acest lucru este foarte dificil de realizat. De aceea, Ricardo, te felicit sincer pentru faptul că, iată, aici ai prezentat prezentat în raportul tău niște lucruri foarte importante, dar asta nu înseamnă nici pe departe că în următoarele luni sau poate chiar în următorii ani nu trebuie să muncim din greu pentru a reformula în cadrul legislativ politica de coeziune. Trebuie să uh, vedem la ce s-a ajuns. S-au, at- atins obiectivele despre care am discutat acum 4-5 ani, s-au atins efectele scontate. Cred că, după cum a spus domnul Aner, uh, Există posibilități multiple de informare și cred că în următoarele luni vom purta o dezbatere intensă de care avem nevoie pentru a forma ceea de, uh, ce avem nevoie în viitor. Nu are sens să ne gândim că uh, facem lucruri care nu ar fi necesare politicii de coeziune, pentru că avem nevoie de o politică de coeziune bună nu, în Europeană, nu doar pentru regiunile diferite, ci și pentru integrarea europeană. Cred că este un punct de plecare foarte bun cel sugerat de raport și cred că trebuie să discutăm și despre strategia uh, de la Lisabona în comisia noastră în continuare. Mulțumesc! Spune președinta, aș dori să profit și eu de această situație pentru a exprima câteva cuvinte. După cum a spus și Dirk Anner, Comisia, la finele lunii martie, a adoptat, va adopta uh, raportul strategic care ne va oferi câteva informații necesare. În acest sens vom avea și o dezbatere politică în acea perioadă. Poate că pentru următoarea întâlnire ar trebui să ne gândim că ar trebui să discutăm cu Comisia concret în baza raportului strategic pe care Consiliul îl va analiza și el. Cred că ar trebui neapărat să facem acest lucru până la următorul summit. Este o întrebare deschisă, dar sper că puteți să reacționați pozitiv. Acum Lambert Van Nistelrooy are cuvântul. Thank you very much. Um, I also, I'm very... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu sunt foarte bucuros că avem acest raport, sunt mulțumit de conținutul acestuia, sunt mulțumit și de domeniul de aplicare al acestuia, dar nu sunt foarte încântat de următorul lucru, de modul în care este purtată discuția în uh, comisia noastră discutăm despre majoritatea fondurilor alocate strategiei de la Lisabona, discutăm despre strategia 2020, dar, după cum am spus și ieri, Consiliul nu se gândește uh, foarte mult, ei se gândesc doar uh, asta vom face pe următorii 10 ani, de azi pe mâine. Este incredibil și este inacceptabil modul în care procedează și sunt de acord cu coordonatoarea de la socialiști. Nu putem pur și simplu să facem acești pași și să-i luăm ca fiind de la sine înțeleși. Este inacceptabil. Ceea ce aș dori eu să sugerez este că poate am putea să facem un amendament în această direcție. Mi-ar plăcea să ne gândim la lucrurile care ne-au reușit. De exemplu, Comitetul Regiunilor în ultimii ani a efectuat o monitorizare a implementării strategiei de la Lisabona și au analizat ce s-a întâmplat. 70% din investiții sunt la un nivel rezonabil, în special în ceea ce privește obiectivele de la Lisabona. Și atunci, ce-ar fi să luăm o idee care a fost deja enunțată și anume, am avut raportul Koch care a spus că nimeni nu a fost responsabil inițial de strategia de la Lisabona, dar când responsabilitatea a, devenit, a revenit statelor, atunci ce au făcut acestea? Au emis rapoarte la 2 ani, le-au trimis la Bruxelles și adio. S-au spălat pe mâini de ele. Nu s-a mai întâmplat nimic. Și atunci, de ce nu venim cu o inovație care a fost dezbătută deja? De ce nu încheie Europa un pact cu regiunile pentru a include acest pact în strategia 2020? Și astfel am putea vedea, în baza mai multor criterii și în baza propunerilor comisiei, cum anume uh, acționează actorii care sunt responsabili de implementarea acestor strategii. Toți cei responsabili sunt vizați. Vom vedea care sunt antreprenorii, care sunt actorii, care sunt orașele, care sunt regiunile implicate, astfel încât să nu avem doar o supracoordonare. Pentru că știm foarte bine cum sunt emise aceste rapoarte de evaluare. Se pun uh, la masa negocierilor anumiți suspuși se pun anumite persoane la un loc care nici nu au treabă cu această strategie, trimit raportul la Bruxelles și își iau adio de la acesta. Deci trebuie să ne dezicem de această practică. Trebuie să schimbăm metoda de abordare și să spunem că dacă suntem pentru strategia 2020, Uh, nu trebuie neapărat să ne declarăm împotriva alocării de fonduri, nu, din potrivă, dar aș dori ca la, nivelul, la nivel regional actorii vizați să participe la discuții legate de această chestiune. Dacă unii actori nu doresc să participe la aceste acțiuni, atunci este opțiunea lor. Cert este că noi trebuie să emitem o acțiune pentru partenerii care într-adevăr investesc și care spun da, deschis uh, acțiunilor noastre. Nu avem nevoie să uh, ne cânte toți în cor și să ne spună că sunt de acord. Ideea este că ei cântă pur și simplu, fără niciun sens în acest cor. Ideea este că acum cei care se încadrează în această strategie și care se descurcă foarte bine deschid o cale nouă. Vreau o cale nouă pentru Europa. Acesta ar putea fi răspunsul. Ar putea fi răspunsul la modul în care uh, am putea să reușim să ieșim din această dezbatere circulară. În rezoluția paragraf, Parlamentului avem două, trei paragrafe și mereu ne învârtim în cerc în discuția despre acestea, dar uh, cel mai bine ar fi să ne apropiem de regiuni, pentru că problema revine strict acestora. Și câteodată ar trebui să, ne, să îi determinăm să își asume responsabilitatea pentru implicare și pentru acțiunile lor. De aceea susțin că ar trebui să facem câteva amendamente, să spunem da, comisia noastră are câteva idei Uh, dar vrem să mergem mai departe. Poate că cu ideile noastre vom ajuta pe domnul Aner și cu uh, revizia financiară. Pentru că ceea ce am primit până acum a fost un predocument foarte prost elaborat. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Michael Teurer are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mul Mulțumesc, domnule Aner, stimați colegi. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Van Nistelrooy. Nu pot decât să îl susțin. Sunt și eu de părere că dacă tot discutăm despre strategia de la Lisabona și o analizăm, atunci vom vedea că mulți sunt de părere că există o lipsă de responsabilitate, o lipsă de identificare, o lipsă de entuziasm în implementarea acestei strategii. Cum putem să depășim însă toate aceste minusuri? Stimată doamnă președinte, nu pot decât să vă susțin spunând spunând că noi, în calitate de Parlament implicat în strategia 2020, vom uh, avea un rol foarte important pe picior de egalitate cu Consiliul. Cred că viitoarea strategie europeană nu ar trebui să ajungă într-o ceartă în ceea ce privește competențele între Consiliu, Parlament, state și regiuni, ci, din potrivă, aceasta va avea succes doar atunci când va fi o strategie a cetățenilor europeni. Deci viitorul Europei aparține cetățenilor, să nu uităm acest lucru, nu aparține unor funcționari, unor administrații, unor factori decizionali politici. Mereu trebuie să ne gândim la această chestiune care a fost foarte importantă pentru comisia noastră și de asemenea pledez pentru faptul că trebuie să spunem că această componentă regională, componentă apropiată cetățenilor trebuie să reprezinte nucleul strategiei acesteia. Dar aș avea o întrebare la acest capitol, domnule Aner, uh, dacă acum luăm acest raport, care a fost analitic, și aici vreau să spun că nu trebuie să ă, pierdem din vedere lecțiile ce trebuie învățate din programele regionale de până acum. Ă, vă spun că avem totuși nevoie de mai multe informații. Dacă analizăm strategia 2020, atunci iarăși apare o întrebare. Și poate că putem să auzim un potențial răspuns astăzi chiar. Aceasta este pentru stadiul de implementare al programelor de acum, pentru perioada 2010, 2011, 2013, s-au analizat punctele cheie ale uh, alocării de fonduri pentru ca acestea să fie eventual amânate în vederea implementării strategiei 2020. Am câteva rezerve în ceea ce privește această chestiune. Mă interesează să știu ce anume se planifică acum, pentru că am văzut uh, Uh, cât de tergiversate sunt efectele uh, implementării proiectelor. Și m-ar interesa să știu dacă din partea Direcției Generale Regio s-a uh, luat în calcul această chestiune pentru um, ca pentru începutul strategiei 2020, programele care deja sunt în derulare sunt uh, gândite în așa fel încât să atingă și alte scopuri ulterioare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Ian Olbricht are cuvântul acum, după aceea domnul Zeller. Proszę, proszę pozwolić mi na małą provocație? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fiu puțin provocant. În sensul că dacă oamenii spun că strategia de la Lisabona nu a avut succes și chiar uh, domnul președinte Barroso a folosit termenul eșec pentru a caracteriza strategia de la Lisabona. Cred că dacă dorim să facem o relație, să stabilim o relație între politica de coeziune și strategia de la Lisabona, atunci politica de coeziune riscă să aibă de suferit prin asociere. Deci cele două trebuie să rămână separate pentru a fi constructivi în concluziile noastre. Dacă ne gândim la originile strategiei de la Lisabona, cred că nu întotdeauna s-a făcut această legătură cu politica de coeziune. Strategia de la Lisabona a fost uh, bazată pe metoda deschisă de cooperare și responsabilitatea ier, în, pentru coordonare era a statelor membre. Și am uh, încercat să implicăm uh, și orașele mari în această strategie și acesta a fost concluzia raportului COC când s-a făcut acea propunere de așa numită listă neagră. Deci, Reacția a fost lisbonizarea strategiei, dacă putem spune, așa și cred că trebuie să ne asigurăm că acum pornim în direcția cea bună. Trebuie să ne construim politicile europene pe o, bază, pe o bază stabilă, sănătoasă, altfel riscă să nu aibă rezultatele dorite. Strategia de la Lisabona avea obiectivul de a atrage resursele și a face coordonare comună cu un set comun de instrumente și um, fondurile alocate se, erau prevăzute pentru vechile state membre, în primul rând. Deci aici cred că de fapt e vorba de două strategii. Și cred că s-a făcut o greșeală uh, să nu se țină cont de strategia de la Lisabona mai repede în domeniul coeziunii, pentru că politica de coeziune cred că ar fi putut să salveze strategia de la Lisabona. Deci, încă de la început, cele două ar fi trebuit uh, să fie strâns legate, dar sunt două procese separate și dacă ne gândim la criteriile de evaluare strategiei de la Lisabona, riscăm să ca toate lucrurile să fie în aceeași oală. Erau și elemente bune în strategia de la Lisabona. Și în perspectiva strategiei UE 2020, poate am putea să salvăm din strategia de la Lisabona lucrurile care s-au dovedit utile și să le introducem în programul pentru următorii 10 ani. Vorbim despre regiuni, dar trebuie să vorbim și despre orașe, despre mediul, mediul urban. Și să nu uităm nici de statele membre. Deci haideți să încercăm uh, să extragem ce a avut mai bun strategia de la Lisabona de oferit, dar să nu facem nici greșeala de a Um, pune semnul legal între coeziune și strategia de la Lisabona. Astfel vom avea succes. Mulțumesc, domnul Țelul și apoi domnul Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte. În momentul în care plecăm dintr-un punct și ajungem într-un loc nou, atunci cred că trebuie inițial să analizăm ce a fost la început. De aceea doresc să mulțumesc raportorului pentru faptul că a analizat lucrurile tocmai din această perspectivă. Se vorbește foarte mult despre regiuni. Înainte să ajung în Parlamentul European, la nivel regional, am fost activ din punct de vedere politic. Am fost mereu uh, foarte angajat, ca mulți alții din domeniul meu, uh, și țin să spun că strategia de la Lisabona mi-a fost cunoscută însă doar din ziare. Nu a reprezentat baza pentru activitățile noastre politice de zi cu zi pe atunci. Asta este un punct pe care am vrut să-l uh, menționez. Pe de altă parte, cred că este sarcina noastră să fixăm obiective ale strategiilor. Și cu asta sunt de acord cu antevorbitorii mei. Dacă strate obiectivul strategiei de la Lisabona a fost acela să prezinte Europa ca fiind spațiul economic cel mai dinamic și cel mai uh, uh bun, atunci acest obiectiv a, f- a eșuat lamentabil. Nu am reușit să facem acest lucru. S-a ajuns și la o criză economică și financiară la nivel global și acest fapt nu ne va ajuta nici pe departe în situația noastră. Și atunci trebuie să vedem unde ne poziționăm acum din punct de vedere strategic? Vom lua în calcul vechile obiective sau vom formula noi obiective? Strategia EU 2020 spune că vrem ca Europa în continuare să reprezinte motorul dezvoltării globale în direcția inovărilor. Dar de ce avem nevoie pentru a atinge aceste obiective? E bine, toată lumea trebuie să se implice, indiferent despre ce nivel discutăm, de nivelul local, regional, național, european și așa mai departe. Nu vom reuși să atingem acele obiective dacă nu facem în aceste obiective niște chestiuni comunitare. Strategia 2020 la nivel uh, regional, la nivelul Germaniei, spre exemplu, are o, uh, un impact negativ. Lumea percepe ca fiind ceva negativ. Avem miniștri din landurile germane responsabili pentru politici europene care se adună în Bundesrat și Bundesratul ieri s-a exprimat foarte negativ în ceea ce privește strategia 2020, strategia europeană. De ce? Pentru că consideră că principiul de subsidiaritate este periclitat. Iată un punct de la care trebuie să pornim cu toții, pentru că la nivel regional s-a adoptat o poziție extrem de importantă și, din câte am înțeles, Uh, în Bundestagul german s-a întâmplat ceva similar. Și atunci înseamnă că avem o problemă de comunicare gravă în ceea ce privește atingerea obiectivelor care la urmă urme ar trebui să servească tuturor. Aș dori de asemenea să mă refer și la ceva ce s-a întâmplat ieri, și anume ieri, președintele pe care îl respecte enorm al Parlamentului European, la adunarea uh, Uh, reprezentanților, uh, la adunarea miniștrilor, a spus că Europa va fi o poveste de succes numai atunci când gândirea europeană este comună tuturor, numai în momentul în care ne simțim cu toți europeni. Asta înseamnă că elementul cheie trebuie să rămână Europa. Europa în sectorul global, în, pe piața globală. Cred că acest lucru trebuie să fie nucleul acțiunilor noastre. Ajung și la chestiunea legată de politica de coeziune și la faptul că în ultimii 10 ani aceasta trebuie să depășească numeroase obstacole. Ian Olbricht a spus, spre exemplu, uh, la, s-a referit la acceptarea a 12 state membre noi în spațiul european, lucru cu care a trebuit să se confrunte politica de coeziune și căruia a trebuit să-i facă față. Iată acum că ne aflăm 27 state membre în aceeași Uniune și se pune problema cum reacționăm unii cu ceilalți, unii la ceilalți, pentru ca la nivelul competitivității globale să ne păstrăm uh, funcția vedem că americanii, chinezii, indienii par să iasă mult mai repede și mai bine din criză prin comparație cu noi. Și atunci apare o întrebare foarte importantă. Cum orientăm politica de coeziune? Va rămâne în continuare un instrument de împărțire a fondurilor în Uniunea Europeană? Uh, luăm de acolo ceva și îl punem dincolo unde este nevoie de uh, un anumit ajutor regional, unde la nivel regional nu s-a reușit o evoluție atât de uh, rapidă? Sau, din potrivă, venim și spunem că obiectivul este unul mult mai mare trebuie să ne păstrăm rolul și uh, poziția în competitivitatea globală, trebuie să fim un actor puternic, indiferent față de ce zonă ne poziționăm. Și numai atunci dacă în domeniul inovațiilor, în domeniul diversității de care uh, beneficiem aici în Europa, reușim să ne implicăm, vom reuși să uh, arătăm că suntem puternici. Numai când vom face acest lucru, uh, Uh, vom reuși să ajutăm și regiunile care, iată, trebuie să evol mai evolueze. Pentru că, sigur, în Uniunea Europeană trebuie să urmărim și obiective pentru regiunile care mai au nevoie de ajutorul nostru. Dar dacă nu reușim să ne păstrăm poziția în competitivitatea globală, atunci nu vom avea nici mijloacele pentru a atinge obiectivele politicii de coeziune în sensul convergenței. Această dezbatere cred că a fost deja deschisă și cred că trebuie să profităm de ea. Vă mulțumesc! Thank you, uh, Victor. Mulțumesc, domnule Boștinaru, aveți cuvântul. Mulțumesc mult de tot, doamna președintă. Aș vrea să-l felicit pe colegul meu, pe domnul Ricardo Lastra, pentru foarte, foarte challenging-ul său raport, un uh, raport care deschide o dezbatere care mi se pare esențială și m-aș referi la următoarele. Aș vrea să pornim de la ideea că, luând, trăgând toate lecțiile strategiei de la Lisabona, cu succesele câte au fost și cu eșecurile sale, să vedem ce lipsește în primul rând Uniunii Europene pentru a reuși Cred că înainte de toate guvernare politică, ok, se ameliorează prin tratatul de la Lisabona și guvernare economică. Chiar ieri sau alaltăieri auzeam pe premierul belgian explicând nevoia guvernării economice la scara Uniunii Europene. Și asta nu e în dauna regiunilor. Pentru că o strategie care să fie la scara Uniunii Europene, o strategie care să permită Uniunii Europene să devină cu adevărat un actor global, dar care să fie lipsită de cei doi vectori esențiali, coeziune în guvernarea politică și coerență în guvernarea economică, rămâne doar o simplă declarație de intenții. Numărul doi, Dacă lăsăm această strategie 2020 să fie concepută de către Consiliu, iar noi, Parlamentul, să fim doar parte colaterală în acceptarea ei? Vă spun un lucru pe care îl știm toți, nu toți, nu toți vrem să-l declarăm la fel de simplu. Consiliul este în continuare dominat de dimensiunea națională. Acest lucru s-a întâmplat și în selectarea comisarilor, acest lucru s-a întâmplat și în repetatele conflicte care au apărut între statele membre când a fost vorba de soluții la ieșirea din criză, mă tem că dimensiunea națională va fi cea care va prevala în continuare în abordarea consiliului deci pierdem ceea ce este esențial coerență și capacitate de proiectare și implementare strategică a uniunii europene nu a statelor membre. și închei spunându vă că acum două săptămâni am citit noua carte a lui lester brown plan b four Distinși colegi, vorbim foarte frumos, aproape patetic în sensul bun, Uniunea Europeană, noile energii, noua politică urbană. Distinși colegi, veți vedea că dacă punem pe hârtie toate proiectele Uniunii Europene în materie de energii noi, cu proiectele la scară impresionantă din Statele Unite și din China, da, din China, Europa va fi la o scară aproape imperceptibilă, pentru că acolo există guvernare politică și guvernare economică, aici nu există. Dacă ne uităm la ce se întâmplă cu rolul pe care îl dorim Uniunii noastre la ieșirea din criză, acum toți suntem preocupați, cum ieșim din criză, cu gapul în creștere între bogați și săraci, între regiuni bogate și regiuni sărace. Dar ce vrem să fie Uniunea Europeană la ieșirea din criză? Ce model de Europa și ce rol global pentru Uniunea noastră? Soluțiile naționale nu ne vor ajuta să găsim un răspuns pentru Uniune, ci doar cel mult pentru unele dintre statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, salutând raportul, uh, este invitația ca Parlamentul European să joace cu adevărat un rol esențial în definirea strategiei 2020 pentru a, rata, pentru a câștiga astfel șansa de a nu mai discuta în 2020 about another failure. Mulțumesc. Rica Manner and then Olgi Doamna Rica Man. Mai întâi, Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru acest raport bun. Ceea ce au spus colegii este foarte valabil, deci nu voi repeta ceea ce s-a spus deja. Strategia 2020 este una ambițioasă, am spus-o de multe ori deja. În ceea ce privește tratatul de la Lisab- strategia de la Lisabona, mă scuzați, ea nu a funcționat, nu am reușit să o punem în aplicare. De ce? pentru că statele membre nu s-au uh, angajat cu adevărat în această strategie. În ceea ce privește strategia 2020, trebuie să evităm repetarea aceleași, greșeli. Deci, trebuie să stabilim obiective concrete. S-au menționat deja unele obiective, dar haideți să trecem la concret. Apoi am putea uh, folosi un uh, sistem uh, cu morcov și băți pentru aplicarea acestei strategii, um, aplicarea obiectivelor ambițioase ale acestei strategii. Poate că am putea să folosim același sistem al morcovului și bățului și pentru finanțarea strategiei 2020. Deci, în bugetul comunitar, cred că trebuie să se stabilească priorități și priorității strategiei 2020 trebuie să se afle pe o poziție uh, privilegiată. Trebuie să ne gândim la diferitele surse de finanțare posibile și în contextul uh, politicii structurale putem oare să prevedem mm, o prioritate pentru acțiunile din strategia 2020, fără a uita, bineînțeles, ce trebuie să facem pentru a mobiliza regiunile și diferitele surse de finanțare. Dacă procedăm astfel, poate vom reuși să mobilizăm diferitele energii de pe teren pentru a obține ceea ce dorim. Domnul Vlasak și apoi doamna Karenbach. Pánové, vrátíme se k tomu základnímu tématu. Doamnelor și doamnelor, haideți să revenim uh, la elementele de plecare ale acestui raport. Ce a făcut politica de la ce, ce, am făcut, ce a făcut politica de coeziune pentru a obține rezultatele scontate în strategia de la Lisabona? Mă bucur că colegul nostru a inițiat această dezbatere. Dar avem instrumente și resurse care nu există de mult. Deci, nu avem încă suficiente date la dispoziție și totuși trebuie să încercăm să facem această analiză. Principii ca parteneriatele, abordarea integrată, subsidiaritatea sunt uh, elemente fundamentale, dar ele trebuie justificate. De exemplu, putem să întrebăm statele membre cum au discutat prioritățile. dacă prioritățile orașelor au fost luate în considerare, dacă planurile integrate ale orașelor uh, au fost încununate de succes, dacă resursele au, folosit, au fost făcute, folosite mai eficient acolo decât în altă parte, dacă resursele au fost direcționate în uh, direcția cea bună. Putem încerca să răspundem la întrebarea de ce orașele, municipalitățile nu au fost uh, implicate mai activ în folosirea fondurilor. Doar două orașe au folosit aceste fonduri, Amsterdamul și Rotterdamul. De ce nu s-a făcut același lucru și în alte state membre? De ce se temeau municipalitățile? Am, aveam deja la dispoziție programele Jeremy și Jessica, bazate pe principii moderne, dar sunt folosite destul de puțin și cred că pe ele trebuie să se bazeze viitorul. Deci, care sunt obstacolele în uh, folosirea unor instrumente atât de moderne? Și o ultimă observație. Nu suntem singurii care am încercat să rezolvăm aceste probleme. Uh, și uh, Comitetul Regiunilor sau Organizația Orașelor, Municipalităților au încercat să facă același lucru. Poate putem să întrebăm care sunt problemele după părerea lor și după aceea ne putem face analiza. Cred că propunerea doamnei Gros de organizare a unei mini-audieri pe această temă ar fi o idee bună. Cred că acest raport trebuie să fie o bază pentru a se face analize și recomandări în legătură cu modul în care fondurile europene pot fi folosite mai bine și mai eficient. Doamna Karenbach. Ja, herzliches Dankeschön. Ich, uh... Mulțumesc foarte mult. În cadrul acestei discuții, dați-mi voie și mie să mulțumesc domnului raportor pentru punctul 14, care poate că nu a fost suficient uh, subliniat aici. În strategia 2020, deja de ieri am discutat foarte mult în legătură cu concurență, în legătură cu creșterea uh, și astăzi am ascultat cu foarte mare atenție dezbaterea care a avut loc. Nimeni n-a vorbit de oameni. Până la urmă, la ce ne folosește atâta creștere? De ce insistăm atât mult asupra acestui concept de concurență? Pentru că omul, ființa umană, persoana în sine trebuie să aibă ceva de câștigat. Iar în politica regională s-a spus spus uh, că acolo se citea despre strategia de la Lisabona numai în ziare. În regiune trebuie să ne întrebăm uh, ce anume a avut de câștigat persoana respectivă. Copiii dumneavoastră au avut ceva de câștigat de pe urma acestor strategii? Iată un lucru care ar trebui să fie subliniat. Competitivitatea sau creșterea, toate aceste concepte au sens numai dacă ne întrebăm în ce mod pot avea de câștigat oamenii la nivel regional. Iată de ce este nevoie de această redistribuție. Deci, nu doar la nivel regional, ci vorbim de redistribuire și văzută din perspectiva beneficiarilor. În ce mod contribuie această redistribuire la creștere. Poate că prea puțin, pentru că există și piedici. Poate că sunt naivă, poate că sunt romantică, nu știu, poate așa o să vi se pară, dar trebuie să nu pierdem din vedere acest concept. Totuși, noi lucrăm pentru oameni, nu vorbim numai despre măsuri tehnice, nu vorbim aici numai despre proceduri, nu vorbim numai de optimizare sau căi de acces. Nu, Până la urmă, trebuie să ne punem întrebarea ce anume a avut de câștigat europeanul de rând pentru viața lui personală. E foarte frumos ne apucăm să vorbim de concurență, de competitivitate și de creștere, dar ce sens au toate aceste lucruri dacă în centrul dezbaterii noastre nu stă omul sau persoana? Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Kadenbach. Și acum aș dori să întreb uh, colegii noștri mai întâi dacă vor să aibă o reacție pe care și apoi pe Ricardo dacă dorește să răspundă. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și dați-mi voie și mie să spun că vă mulțumesc că m-ați invitat la această dezbatere, deoarece pot să spun că a fost o dezbatere foarte însuflețită din punctul meu de vedere și dați-mi voie să mă refer la două aspecte care sunt foarte importante din punctul meu de vedere unul dintre aceste aspecte, cred că s-a spus acolo că trebuie să punem faptele pe masă și să le analizăm concret. Mi se pare exact ceea ce trebuie să facem și cred că în uh, luna aprilie, dacă nu mă șer, și chiar în luna mai vom avea ocazie, o grămadă să facem acest lucru, pentru că, în primul rând, la sfârșitul lunii martie apare raportul strategic, iar apoi, pe 19 aprilie, să sperăm că apucăm până atunci să prezentăm și o evaluare de sinteză, un raport de evaluare în care să fie reunite toate rezultatele evaluărilor pe care le-am tot făcut între 2000 și 2006 și care ne arată cât de departe s-a ajuns deja în perioada 2000-2006 și cât de semnificativ a fost contribuția acelei perioade la strategia de la Lisabona. Însă trebuie să mergem dincolo de strategia de la Lisabona și să ne referim la obiectivele care țin de aspectele uh, ce țin de dimensiune și coeziune socială. Iată o serie de aspecte concrete de care trebuie să ne ocupăm. Cred uh, că domnul Olbricht a spus acest lucru și Cred că și domnul Țeller și nu numai uh, dumnealor, au fost și alți europarlamentari care au spus același lucru, și anume că, într-o oarecare măsură, este și păcat că politica de coeziune a uh, avut o legătură directă cu strategia de la Lisabona numai pe perioada 2007-2013 și îmi aduc foarte bine aminte că dumneavoastră chiar mi-ați spus, doamnă președinte, de foarte multe ori când ați vizitat acele regiuni, spuneați că se știe prea puțin în legătură cu strategia de la Lisabona și că de-abia prin uh, contactele asigurate prin politicile regionale, cu programele regionale de dezvoltare, prin discuțiile care au avut loc între 2007 și, mă rog, prevăzute pentru 2007-2013, acest concept, strategia de la Lisabona, a devenit ceva mai concret, a căpătat oarecare contur pentru multe dintre regiuni. Firește că este o greșeală și nu ar trebui să o repetăm și cu strategia uh, Europa 2020. Ar trebui să ne asigurăm că această strategie este una cunoscută și la fel și obiectivelor la fața locului și încă de la bun început. Iar acest lucru, într-o foarte mare măsură, va uh, fi până la urmă sarcina politicile regionale și a politicilor de coeziune. Trebuie spus, de asemenea, că mă bucur foarte tare să constat că deși strategia Europa 2020 într-o mare măsură uh, preia o serie de priorități și o serie de obiective din strategia de la Lisabona, e vorba de competitivitate, inovație și așa mai departe, uh, merge chiar mai departe de atât dintr-o serie de puncte de vedere, în sensul că sunt incluse, la modul și mai explicit, poate nu suficient, dar și mai explicit, dimensiunea socială și în același timp sunt incluse chiar și mai explicit toate aceste chestiuni într-o singură strategie, aspectele care țin de mediu, de durabilitate, pentru că și una și cealaltă sunt foarte importante pentru noi. Este păcat că politica regională a așteptat atât de mult ca să-și asume această dimensiune regională, pentru că dacă ne uităm la date, am început în 2007 și acum am ajuns la sfârșitul 2007 și am reușit să adoptăm programele, însă Ulterior s-a trecut la punerea în aplicare a programelor între 2008 și 2009 și astăzi, un an mai târziu, constatăm că doar o mică parte din ceea ce uh, era disponibil în materie de politici de coeziune a fost folosit și totuși și în ziua de astăzi uh, ne pronunțăm în legătură cu strategia de la Lisabona și uh, o înlocuim cu strategia UE 2020 din păcate, nu am avut timpul necesar pentru a putea să analizăm cu adevărat legătura explicită între politica de coeziune și strategia de la Lisabona, să vedem care ar fi această legătură. Firește că politica de coeziune este și o politică în tot sens al cuvântului și cred că foarte mulți europarlamentari au spus aici uh, că pe bună dreptate, este doar o expresie. Trebuie să uh, avem, uh, să eliminăm aceste diferențe majore care există între regiuni. Și ea este și trebuie să rămână o expresie a solidarității. Dar solidaritate nu în sensul de milă, de pomeni, ci solidaritate în sensul de a promova dezvoltarea. Și în momentul în care ne uităm la modul în care este evaluată perioada 2000-2006, apare acolo o teză care mi-a rămas în minte și care apare în raport de sinteză, foarte importantă, se spune acolo că trebuie să avem foarte mare grijă că solidaritatea trebuie să permită sprijinirea regiunilor codașe și acest lucru a avut un efect benefic asupra întregii economii a Uniunii Europene, un aspect foarte important. Mai este însă o altă chestiune la fel de importantă și ea. Dacă tot ne aflăm într-o lume globalizată, nu ne permitem să ne uităm numai la media europeană și să spunem, ia uite, prin media europeană am tras în sus codașele Europei. Nu, trebuie să vedem că și cred că scrie chiar acest lucru în politica 2020, trebuie să recunoaștem că avem de-a face cu o economie în curs de globalizare care se schimbă rapid, unde sfidările sunt altele de la o zi la alta și cred că pe viitor va trebui să încercăm să ajungem la un echilibru foarte corect între aceste două obiective, care firește că sunt uh, strâns legate între ele, însă trebuie să ne ocupăm de ele în mod simultan. Și dacă vom reuși să facem acest lucru, atunci sunt absolut convins că vom reuși și să avem o contribuție foarte serioasă la o dezvoltare pe viitor a Uniunii Europene și la o dezvoltare pe viitor care într-o mare măsură este de fapt ceea ce își propune de fapt acest program Europa 2020 trebuie să fim capabili să facem față tuturor provocărilor și în acest sens trebuie să ne sprijinim economiile, societățile, pe mai departe și trebuie să facem acest lucru. Ne întoarcem de fapt la ceea ce scrie în tratat. Trebuie să facem acest lucru într-un mod cât mai echilibrat cu putință. Și cred că dacă împreună vom încerca să conlucrăm în următoarele luni și în următorii ani în sprijinul acestei idei, atunci vă pot declara cu adevărat optimist, doamna președinte, și încă o dată mulțumesc domnului raportor pentru uh, raportul pe care l-a redactat. Înainte de a da cuvântul lui Ricardo, dați-mi voie să să intervin și eu foarte pe scurt pentru a spune două lucruri. În primul rând, domnul director, domnul director general a spus că unii fac diferențe între tratat, acolo unde se spune că trebuie prin politica de viziune și cea regională să vizăm, să eliminăm aceste uh, diferențe, aceste disparități și pe de altă parte să urmărim și obiectivele tratatului Lisabona, 2020 um, și mai departe. Nu văd nicio contradicție în termen între aceste două concepte. La ce vă referiți când spuneți diferențe majore? Um, disparități, pentru că acestea există și ele riscă să se amplifice și, practic, ne propunem să avem o creștere durabilă care să se mențină și pe viitor și care să, să nu ne facă să pierdem locul fruntaș în fața Chinei sau a Indiei. Trebuie să uh, continuăm cu investițiile, trebuie să uh, investim în acele priorități care au fost identificate în tratatul de Lisabona, în cunoștințe, în informații, în eficiență energetică, energii regenerabile și ce mai fi scris acolo tot ce ține de creșterea durabilă. Deci cred că asta facem, facem acest lucru la modul cât mai eficient cu putință, facem față provocărilor la nivel mondial, care nu stau să ne aștepte pe noi. Însă, trebuie în același timp și să avem grijă și să nu doar să-i prindem din urmă pe vecinii noștri. Spre exemplu, noi în Polonia trebuie să-i prindem din urmă pe uh, nemții, în vreme ce Ucraina trebuie să ne prindă pe noi din urmă pe polonezi. Trebuie să încercăm să ne raportăm și la alte regiuni din alte țări mai competitive. V-aș mai ruga, uh, de asemenea, uh, pentru că nu avem timp să ne lungim cu dezbaterile foarte mult, așa încât v-aș ruga să transmiteți un mesaj din partea noastră, și anume că am înțeles că această dezbatere în legătură cu UE 20 2020 reprezintă și începutul dezbaterii cu privire la viitorul buget. Și, până la urmă, noi, europenii, dispunem în acest moment de finanțare această finanțare este practic tocmai bugetul Uniunii Europene, pentru că avem probleme de zeci de ani cu investiții de capital, cu toate datoriile care s-au acumulat și cu toate problemele care țin de piețele financiare. Deci chiar că va fi o provocare să putem identifica finanțarea corespunzătoare, mai ales pentru IMM-uri. IMM-urile vor avea probleme mari. Deci este sarcina noastră să ne folosim corect de bugetul Uniunii Europene, să vedem care sunt variantele pentru UE 2020 din această perspectivă. Ori reducem bugetul și uh, facem acest lucru pentru o serie de sectoare și fonduri sectoriale sau creăm noi fonduri Probabil că în Europa și în Comisia Europeană va trebui să creăm noi uh, competențe care ne vor costa o grămadă de bani și vor și dura ani de zile. Și de asemenea trebuie să identificăm și o anumită legitimitate a Comisiei Europene care să gestioneze aceste fonduri. Sau să ne folosim de mecanisme foarte bine create pe care le cunoaștem și în care am tot investit. Am investit în, invest- în reformarea lor și suntem bine pregătiți și să investim în reformarea acestei politici pe viitor care răspunde de fapt tuturor criteriilor. Există politici care încep de la obiective strategice, de la ținte strategice, care ulterior sunt personalizate uh, tocmai pentru a corespunde nevoilor uh, naționale și regionale. De asemenea, prin negocierile și prin modul în care alocăm fonduri pentru programe și proiecte, avem și o condiționalitate destul de puternică ce se află în mâinile noastre. Și să nu uităm că avem și un mecanism de a monitoriza întregul proces și mai avem și un alt mecanism de ajutorare, pentru că DG Regio, DG Employment uh, și altele uh, au multe persoane la dispoziție care pot să meargă la fața locului și să vadă cum proiectele sunt implementate. Deci, avem o politică, un mecanism de implementare a politicilor care se află în mâinile noastre. Și atunci, de ce să începem de la zero, să dureze 10 ani pentru a inventa noi lucruri, pentru a pune bazele unor noi instrumente, să pierdem vremea în van, uh, lucru care ne-ar costa, desigur, bani. Ar trebui să ne coordonăm mai bine, chiar și cu schimbarea din strategie, ce le aduce strategia 2020, chiar și cu schimbările din 2005 încoace. Mecanismul pe care avem la dispoziție este unul mult prea slab și poate că ne duce pe calea obiectivelor, dar nu ne duce până la bun sfârșit. Deci, iată, acesta este punctul în care ne aflăm cu această politică la ora actuală și uh, este o politică ce cred eu că va putea ajuta Europa, după cum spunea și colegul Lambert și Ian și alții, o politică ce ar trebui să ofere și o șansă noului tratat, tratatul care, iată, stipulează că Parlamentul European reprezintă cetățenii europeni. Deci, să nu uităm de cetățeni. Nu există doar autoritățile locale, regionale și așa mai departe, ci există și cetățenii. Trebuie să vedem ce fel de politici implică mai bine pe cetățeni. Această politică este deja una existentă. Și atunci, cred că toți cei care cred că putem să atingem obiectivele prin diferite mecanisme Uh, eu cred că se înșală din punct de vedere politic. Aceasta este părerea mea. Uh, având în vedere toate acestea, rog acum pe Ricardo, dacă dorește, să exprime niște ultime cuvinte pe marginea acestei dezbateri. bien, muchas gracias, presidenta. La verdad que... Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur, am notat toate remarcile, le-am luat la cunoștință. Am luat în calcul tot ceea ce au emis colegii în timpul acestei dezbateri în comisia noastră. Cred că acest schimb de opinii a fost foarte interesant. Este foarte interesant să primesc un feedback, un impuls de la atâtea persoane. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei președinte Hübner pentru faptul că m-a impulsionat să preiau acest raport și să-l tratez în cadrul comisiei noastre. Aș dori să fac câteva remarci cu privire la cele enunțate de colegii mei. De fapt, aici nu este vorba despre un uh, raport despre strategia 2020, este vorba despre aportul pe care politica de coeziune îl aduce aceste strategii. Și cred că ar trebui să facem totuși această diferență. La fel de important este și faptul că am avut acest schimb de opinii în comisie. Este la fel de important și faptul că această ședință a fost ținută relativ repede în Parlamentul European, pentru că acum Europa așteaptă ca această strategie 2020 să fie acceptată cât de repede cu putință. Asta pentru că situația în care ne aflăm la ora actuală este pentru toate țările europene destul de complicată nu pot decât să fiu de acord cu domnul Van Nistelrooy în acest sens. Regiunile și autoritățile locale, autoritățile regionale trebuie să fie implicate în toate fazele elaborării și implementării acestei politici de strategie. De asemenea, sunt de acord și cu domnul Lambert. Uh, este important ca și din partea cetățenilor europeni să se știe ce se întâmplă la nivel european. Și domnule Olbrich și cu dumneavoastră sunt de acord, politica de coeziune într-adevăr a salvat strategia de la Lisabona, dar este nevoie să existe o coordinare a tuturor acestor politici care participă la acest, această strategie. Și politica de coeziune a fost singurul domeniu obligatoriu prevăzut de această strategie. De aceea consider că politica de coeziune coeziune ar trebui să fie mai puternică în toată strategia de la Lisabona. Domnule Teller, și cu dumneavoastră sunt de acord. Este într-adevăr important ca autoritățile regionale, autoritățile locale, să nu aibă impresia că sunt lăsate pe din afară în timp ce noi lucrăm la această procedură. Uh, Politica de coeziune și noua strategie necesită o mai bună politică de comunicare, asta la atât la nivel regional cât și la nivel local. Este un obiectiv care trebuie obligatoriu atins, foarte important, pentru că astfel vom putea evita greșelile comise în trecut. Domnule Boștinaru, sunt de acord și cu dumneavoastră. Avem nevoie de uh, guvernanță politică, pentru că este foarte important și acest aspect. În trecut, este adevărat, nu a existat coordonare. Și tocmai acolo a fost problema. Tocmai de aceea politica de coeziune joacă un rol atât de important pentru strategia 2020. Deci sunt de acord atât cu asta cât și cu ceea ce a spus domnul Aner în această privință. A trebuit să îmbunătățim acest raport și vă stau la dispoziție, puteți să uh, depuneți amendamentele când doriți. Mulțumesc, spune președinta, dragi colegi. Din păcate, termenul pentru amendamente este deja fixat și este destul de scurt din cauza Paștilor. Este vorba despre 24 martie la ora 18. Sper că veți reuși să faceți acest lucru. Putem, acestea fiind spuse, uh, și vă mulțumesc, domnule Anăr, pentru participare, să trecem mai departe. Am înțeles că nu veți mai fi alături de noi la următorul punct. Mai avem un punct și jumătate de tratat. Trecem acum la raportul lui Lambert Van Nistelrooy privind aplicarea sinergiilor în domeniul uh, a două politici foarte importante. Domnule Lambert, aveți cuvântul. Voorzitter, ik mag veronderstellen dat het, dat het halve punt niet mijn rapport betreft. Mulțumesc, ați menționat un punct și jumătate, bine, acea jumătate nu, e, nu mi-aparține. Uh, este adevărat, este foarte bine că ați spus că raportul meu valorează un punct și jumătate, totuși. Da, acestea fiind spuse, am discutat despre politică și acum este vorba despre implementarea politicilor. Raportul meu se referă tocmai la un uh, raport de implementare, adică ne uităm la modul în care politicile au fost implementate și la cum a funcționat totul. Foarte util mai ales dacă facem acest lucru din când în când și în Comisia Regii. Să nu uităm însă că aici este vorba despre sinergiile dintre fondurile uh, de coeziune, fondurile regionale și fondurile uh, din cadrul programului al șaptelea de cercetare și în cadrul programului CIP. Este vorba despre programul pentru IMM-uri, program de inovații. Este foarte bine că facem acest lucru, este foarte bine că ne-am decis pentru o altă metodă de abordare. Articolul 50 există și astfel, în baza lui, și Comisia INTA a putut să fie implicată și mă bucur că a funcționat această colaborare. S-a spus că colaborarea a fost extrem de bună uh, și a mers totul în spiritul cooperării pentru îmbunătățirea viitorului. De aceea, din ITRE și nu din INTA, uh, rectifică vorbitorul, au venit idei foarte importante. Doamna președinte, Poate că am putea să rugăm și pe domnul Cați Markakis, în calitate de coraportor, să ne susțină, pentru că la urmă urmei am colaborat. Aș dori să fiu foarte succint. Am discutat despre documente în lucru. Documentele acestea de lucru vă stau la dispoziție și eu să mă refer strict la ele. Cred că cu toți am avut o dorință. Am vrut ca în ultima perioadă de legislatură să ne concentrăm mai mult pe cercetare și uh, dezvoltare. Și a fost foarte bine, dar există o diferență foarte mare între mijloacele financiare pe de o parte, pentru că avem uh, mijloacele financiare din programul al șaptelea, care sunt uh, alocate de la Bruxelles, asta la dorința Parlamentului European. Dar, totodată, avem și o politică corespunzătoare care este fixată în acești termeni. După cum am spus, fondurile regionale funcționează puțin diferit. Acolo există și alte obiective la nivel european, există și documente strategice la nivel național și există și posibilitatea de a decentraliza totul în implementare. Acest lucru trebuie să se întâmple în, ca, în acest cadru. Dacă însă privim cum se se petrece totul în practică, la nivel regional, la nivelul comunelor și așa mai departe,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 cum trebuie implementat totul. Deci partenerii noștri de la fața locului trebuie să fie în măsură să implementeze acest program. Nu trebuie să fie foarte complicat, nu este nevoie, nu trebuie să fie implicați doar specialiști care să poată trata aceste programe, nu, și firmele și universitățile, întreprinderile și aceste instituții ale cunoașterii trebuie să poată înțelege, să poată pricepe aceste programe și, în ultimul rând, IMM-urile trebuie să poată face acest lucru. cum am spus, și comunitățile locale care trebuie să fie implicate. Așadar, în acest raport am văzut cum se petrec lucrurile în practică. Este vorba așadar despre un raport de implementare pe care l-am scris și în baza căruia o să purtăm o dezbatere și poate că voi putea afla mai multe și din partea comisiei pe acest subiect. Este foarte bine să avem, uh, de ce nu, un raport în care bunele exemple sunt relevate. Și asta a fost uh, opinia mea. Am fost impresionat de faptul că Comisia a pregătit un non-paper și în acest document ne uităm la viitor. Vedem cum trebuie să acționăm de exemplu, în ceea ce privește politica agricolă, care este învechită, se spune ce trebuie să se facă și, nu în ultimul rând, există și fondurile structurale din secolul trecut, ei bine, și acestea pot fi date uitării. Toate acestea sunt uh, date la o parte și trebuie să recunosc că am fost puțin speriat de această chestiune, dar în raportul meu am relevat faptul că coeziunea regională și teritorială este foarte importantă, pentru că în regiuni putem să acționăm decentralizat. La nivel regional putem să activăm din punct de vedere politic, decentralizat și este foarte bine pentru că astfel putem să avem o nouă perspectivă. Putem să vedem care sunt forțele concurențiale și putem să, vede, să ne punem întrebarea cum anume poate fi întărită competitivitatea, asta cu ajutorul instrumentelor care ne stau la dispoziție pentru a face tocmai acest lucru. Acest lucru înseamnă că avem nevoie de o politică de cercetare și dezvoltare extrem de bine pusă la punct, care trebuie implementată la nivel regional și local. Astfel se ajunge la inovația în domeniul produ produselor, în domeniul uh, afacerilor și așa mai departe. Este vorba despre crearea de noi locuri de muncă bune din punct de vedere calitativ. Pe final, țin să menționez că trebuie și putem să acceptăm faptul că la nivel local anumite zone din uh, anumite zone, în anumite zone uh, lucrurile acestea sunt implementate mai bine, pentru că totul este mai bine coordonat. Asta din cauza faptului că acolo aceste programe sunt mai bine cunoscute. Dar sunt de acord cu uh, opiniile exprimate deja în această dimineață. Dacă totul este efectuat la parametri optimi. Dacă, în ceea ce privește domeniul energiei, domeniul transportului, se face față provocărilor, atunci este foarte bine dacă, pe de altă parte, mergem și ajutăm celelalte regiuni care au nevoie de mai multe impulsuri pentru a evolua, dar totul în spiritul bunei colaborări și în spiritul interconectării regiunilor. Așadar, raportul meu, de fapt, raportul nostru, pentru că a participat și ITRE, conține anumite puncte importante pentru evaluarea politicii europene pentru cadrul 2000, până în, în uh, perioada 2020. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, mulțumesc pentru discuții pe care am putut să le purtăm împreună și poate că și aceștia vor dori să mai e, spună câte ceva. La final doresc să mulțumesc tuturor colegilor și tuturor colaboratorilor și celor din ITRE care sunt responsabili pentru cercetare și pentru programul CIP și aceștia ar trebui implicați astfel încât să existe o sinergie între noi. Poate că ar trebui să vedem încă o lista de votare ca să fie totul în clar. Pentru mine totul a fost o experiență plăcută. Mulțumesc, spune președinta. Uh, Domnul Cațimarcachis, aveți și dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc pentru posibilitatea de a veni ca reprezentant al Comisiei ITRE în calitate de raportor din umbră. Doresc însă să mulțumesc în primul rând domnului Van Nistel pentru această inițiativă excelentă, pentru că, într-adevăr, pierdem foarte mult potențial la nivel european, tocmai din cauza că nu mergem în direcția potrivită de la bun început. De aceea această inițiativă este foarte bună. În urmă cu ceva timp am, prezent, am primit Agenda 2020 și discutăm pe marginea acestea. Știm că agenda de la Lisabona a eșuat parțial din cauza că au fost uh, enumerate prea multe obiective în termeni prea puțin concreți. Acum, la, cu ocazia strategiei 2020, avem posibilitatea să atingem 5-6 obiective concrete și măsurabile, care duc la succese măsurabile. Dar acest lucru se va întâmpla numai atunci când reușim să aducem pe linia esențială aceste lucruri din strategie. Să facem o acțiune de streamlining. Am reușit uh, așadar să asigurăm durabilitatea, să ne mergem în direcția durabilității din punct de vedere energetic și să alocăm un anumit procentaj din produsul social brut pentru energie. Ideea este că atunci când avem diferite fonduri, diferite fonduri structurale care merg în paralel, care nu știu nimic unele de celelalte și care mai rău uh, sunt în concurență unele cu celelalte sau se contrazic unele pe celelalte, este esențial să căutăm sinergii. De exemplu, discut despre electromobilitate. Vreau să spun concret despre ce este vorba la acest capitol. Noi, în Comisia ITRE, ne ocupăm despre modul în care putem să punem inovațiile pe picioare. La un moment dat am discutat despre baterii și dacă discutăm despre, în termeni electrotehnici, trebuie să spunem cum funcționează bateriile. Avem baterii pe bază de nichel și deja de câțiva ani am trecut pe bateriile pe litiu. Și acest lucru, această modificare a avut loc foarte repede, dar acum totul trebuie să fie adaptat acestei noi schimbări. Ce mă ajută pe mine uh, o mașină cu baterie pe litiu dacă nu am infrastructura necesară pentru a încărca acea mașină să o folosesc? Ce să fac cu o astfel de mașină pe baterie cu litiu dacă nu există standarde europene pentru aceasta? Ei bine, Parlamentul European colaborează mult mai bine decât uh, Comisia Europeană în astfel de situații. Doamna Hübner știe foarte bine această situație pentru că la nivelul uh, direcțiilor generale se are loc o cooperare, la fel cum are loc o cooperare și în Parlament între grupurile politice. Ei bine, eu și cu domnul Van Nistel am pus baze acestui raport pentru a vedea cum anume se pornește de la o idee, de la o invenție, care are la baza sa o chestiune inovatoare, la implementarea acestea prin infrastructură. Cum anume se ajunge la un rezultat concret. Ei bine, acest lucru se poate realiza numai dacă ne axăm asupra 5-6 obiective, și dacă acționăm la nivel unitar, la nivel uniform. Să avem o instituție de cercetare, de exemplu, care astăzi să beneficieze de fondurile structurare. Dar dacă avem o astfel de instituție, de fiecare dată când trebuie emisă o cerere, această cerere trebuie emisă în cadrul programului PC7, în cadrul programului CIP, dar acest lucru se întâmplă diferit. Demersurile sunt diferite și acest lucru este inacceptabil. Vreau ca pe viitor o regiune să fie în măsură să utilizeze toate prog programele, fără cele trei probleme, probleme pe care vreau să le uh, enunț astăzi. Odată, diferitele metode de a emite cereri, problema cofinanțării în al doilea rând, pentru că nu există posibilitatea de a cere fonduri, atât de, din cadrul fondurilor europene, cât și de la programul PC7, și asta este iarăși o problemă, și, nu în ultimul rând, trebuie să ajutăm Europa să progreseze, pentru că, în al treilea rând, avem mult prea puțini experți care se preocupă de toate aceste chestiuni în domeniul cercetării și inovațiilor, acești ingineri ai cercetărilor. Sarcina noastră este să formăm astfel de persoane pentru că la nivel regional să oferim ajutorul necesar. Am discutat mm, pe marginea exemplului electromobilității, știm că există această inițiativă venită din partea președinției spaniole, pe care eu apreciez foarte mult. Dacă nu facem acest lucru, și iau exemplul domnului Stavrakakis din țara sa, din Grecia, atunci vom vedea ce se întâmplă. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în zona euro. Știm foarte bine ce s-a întâmplat dacă într-o țară se uh, permite utilizarea de instrumente de coeziune, accesarea fondurilor, dar nu într-un mod productiv. De exemplu, în ceea ce privește infrastructura cercetării, infrastructura inovațiilor, este nevoie de o productivitate ca scop ultim. Deci trebuie să gândim în termen radical, pentru că altfel, pe termen lung, ajungem uh, la un drum, uh, la un, pe un drum greșit. Avem și exemplul Spaniei, Italiei, Portugaliei în acest sens. Trebuie să învățăm lecțiile pentru a merge în uh, direcția sinergiilor. De aceea, inițiativa domnului Van Nistelor este o inițiativă excelentă, mai ales din perspectiva strategiei 2020, pe care altfel nici nu o vom putea implementa. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, spune doamna președinte, raportorul din umbră, Michael Teurer. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Doamnă președinte, stimați colegi, vă mulțumesc. Am auzit de la ambii raportori niște intervenții foarte importante pe marginea acestui raport. Am discutat deja uh, despre această chestiune. Vă doresc și eu să-i mulțumesc domnului Vanisel pentru această inițiativă și lui uh, Iorgo Cațir Marcachi și colegilor de la ITRE. Am foarte puține remarci de făcut în acest moment. Un lucru a devenit foarte clar se știe unde sunt sinergiile pe viitor, unde putem să ajungem la un acord mai bun între fondurile de coeziune și uh, programele de cercetare, dar cred că și de sinergie, dar cred că este foarte bine, este un argument foarte bun uh, pentru abordările diferite. Odată avem abordarea top-down, care spune, da, este foarte bine să privim cercetarea din, uh, să privim cercetarea din perspectiva europeană, din perspectiva globală și să creăm rețele în acest sens, dar totodată este nevoie și în ceea ce mă privește este obligatoriu să existe un loc și pentru abordarea bottom-up, de jos în sus. Vedem că există o tenta tentativa de a promova uh, în cadrul pro, celui de-a șaptelea program și instituțiile de la bază, dar acest lucru nu se întâmplă pentru că acestea nu sunt importante foarte mult la nivel macro, la nivel european, dacă acolo, din cauza că acolo promovarea nu este atât de importantă. Dar dacă este să discutăm despre colaborarea transfrontalieră, vedem că este foarte important dacă în domeniul transferului tehnologic se acționează și la nivel mai mic. De exemplu, la nivel regional ar putea să existe o promovare pentru că acolo oamenii de la bază, în special cei din domeniul IMM-urilor, ar putea să uh, intervină și ei și să-și aducă un aport esențial. Cred că este foarte important faptul că domnul Van Nistelrooy și Cații s au mers în această direcție pentru a defini mai corect interfețele. Cred că este absolut necesar să ne concentrăm și asupra acestora și așteptăm și din partea Comisiei sau trebuie să solicităm Comisiei ca aceste lucruri relevate de Iorgo Katsimarkakis să fie într-adevăr puse în practică și anume să țintim spre un mediu uniform și anume dacă discutăm despre uh, procedura de emitere a unei cereri, aceasta să fie simplificată și să fie unitară. De asemenea, vreau ca pe viitor să existe două drumuri. Direcția top-down, de sus în jos, și direcția bottom-up, de jos în sus, uh, în care sunt implicate direct regiunile și în care se activează la nivel local, pe marginea punctelor forte de acolo și în conformitate cu necesitățile înregistrate la nivel local, zicem necesitățile IMM-urilor. Pentru că ne este foarte clar. Știm că aici la nivel central, ajungem în situația de a nu ști unde se află potențialul inovator la nivel local. Și atunci a trebuit să lăsăm această competență la, și la nivel local, pentru ca de acolo să vină impulsuri. Și de acolo să ne asigurăm că sunt implementate programele noastre. Astfel, cred că vom fi pe drumul cel bun. Sigur, vor mai exista anumite modificări la care lucrez chiar acum, dar cred că linia generală este aceea uh, definită până acum. Salut inițiativa venită din partea uh, grupului ALDE și îl felicit încă o pe raportor. Mulțumesc, doamna Deli. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc domnului Van Nistelrooy pentru acest raport, precum și raportorilor din umbră. Uh, Aș dori să fac câteva observații pe care voi baza probabil niște amendamente. Cred că acest raport trebuie să se concentreze pe un element, după părerea mea, prioritar pentru viitoarea perioadă, și anume creșterea semnificativă a sumelor uh, prevăzute pentru inovare în domeniul uh, dezvoltării durabile, mai ales în ceea ce privește economia de energie și energiile regenerabile, precum și îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor pentru a pregăti aplicarea directivei privind performanța energetică a clădirilor, care va fi uh, adoptată curând în Parlament. În acest raport nu se face legătura care este necesară de fapt, între inovare și integrare socială. După părerea mea, este absolut necesar să asociem coeziunea cu competitivitatea. Într-o abordare socială integrată, așa cum se face, de exemplu, în proiectul de program comunitar, comunitar In Europe. Principalul obiectiv este acela de a sprijini dezvoltarea inovării în cartierele defavorizate ale orașelor europene și de aceea programul uh, de cercetare și dezvoltare comunitar trebuie să contribuie la mai multe obiective, mai ales creșterea nivelului de formare a populației din aceste cartiere, reducerea disparităților sociale în orașe și regiuni, creșterea interesului accesului urban pentru o mai bună mobilitate și un mai bun acces la echipamente, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea calității aerului, lupta împotriva zgomotului mai ales, și mai ales accesibilitatea pentru tineri, accesul tinerilor la locurile de muncă la piața muncii prin sprijin pentru formare și accesul la noile tehnologii. Pe de altă parte, cred că raportul trebuie să sublinieze nevoia sinergiilor între diferitele programe europene în domeniul inovării și cercetării și raportul trebuie să ceară, în acest raport trebuie să cerem comisiei să se consolideze, să se dea mai multă informație actorilor locali în legătură cu aceste programe pentru a permite o mai bună participare a colectivităților locale la inovare pe teritoriu. Vă mulțumesc! Dragi colegi, mai avem șase vorbitori înscriși la cuvânt și mai avem încă un punct după aceea pe ordine de zi, deci vă rog cât mai pe scurt, domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să-l felicit pe colegul Nisteroi pentru excelentul raport în care vorbim despre fondurile alocate sinergiilor în domeniul cercetării și inovării, îndrăznesc să spun că, de fapt, vorbim despre parcursul viitor al Uniunii Europene. De unde plecăm? În perioada 2007-2013, prin politica de coeziune, politica de coeziune a triplat alocările financiare destinate cercetării și dezvoltării, precum și inovării, dar în comparație cu perioada de programare anterioară. Vorbim aici de 85 de miliarde de euro, din care practic 50, peste 50 de miliarde au fost alocați direct cercetării și dezvoltării, precum și inovării, în sensul cel mai strict. Sigur, este un pas important față de perioada anterioară, dar dacă ne comparăm cu Statele Unite, cu China, aș îndrăzni să spun că suntem, e un prim pas și el trebuie continuat. Raportul arată excelent căile pe care trebuie să mergem. Sigur, nu mai am timp, m-aș opri la una sau două și a spune, deci reiterez faptul că este foarte important să promovăm și să aplicăm modelele de succes în cadrul triunghiului cunoașterii, în cadrul relațiilor dintre întreprinderi, centre de cercetare, universități, IMM-uri, autorități locale. Este deosebit de important că tot mai mult s-a înțeles faptul că cercetarea și inovarea trebuie să iasă din centrele de, ă, centrele de cercetare și universități și să devină obiect de preocupare principală și la întreprinderi, și la IMM-uri, și chiar la autorități publice, locale și regionale. Și mă bucur să constat că raportul consideră că politica regională a avut și are în continuare o contribuție majoră în găsirea unui răspuns la provocările esențiale ale Uniunii. Vorbim aici de reducerea disparităților structurale dintre regiuni, îmbunătățirea competitivității, înlăturarea efectelor actualei crize economice, dar și limitarea impactului schimbărilor atât demografice cât și climatice. Am apreciat în mod deosebit punctual posibilitatea propunerii unor viitoare stimulente de reglementare în vederea punerii în aplicare a măsurilor inovatoare, ceea ce consider o idee deosebit de importantă. În concluzie, aș sublinia și eu importanța unei asistențe mai eficiente în cadrul punerii în aplicare a politicilor și programelor care intensifică sinergia în cadrul infrastructurii de cercetare și dezvoltare, inovare, creare de locuri de muncă, așa cum se menționează în finalul raportului. Mulțumesc și încă o dată felicitări! Domnul Țeler are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului Ivan Nistelrooy pentru acest raport, pentru că, iată, acest raport oferă noi drumuri. Arată o analiză de, a efectelor unor politici concrete și cred că ar trebui să mergem mai departe pe acest drum, nu doar să oferim direcții politice, și linii directoare în acest sens, ci să mergem mai departe, să vedem cum acestea sunt implementate și ce efecte au la locul implementării. Cred că aceasta este una din sarcinile noastre ulterioare. Stimați colegi, de asemenea trebuie să fim conștienți de faptul că noi în comisia noastră regii reprezim, reprezentăm o comisie a interfețelor și prin uh, tratatul de la Lisabona uh, suntem și mai implicați în procesul decizional pentru că noi administrăm mare parte din fonduri. Acest lucru deseori este subliniat. Toată lumea vrea să bage mâna în oala cu bani a politicii de coeziune, și tocmai de aceea cred că este foarte important ce a relevat Van Nistel, domnul Van Nistelrooy, și anume faptul că implementarea nu are loc aici, ci la nivel regional și acolo trebuie să existe oarecare concordanță. De asemenea, uh, domnul Van Nistelrooy a creat și o punte de legătură cu Comisia ITRE, cu domnul Kati Marcachis, ceea ce reprezintă iarăși un lucru foarte important pentru noi și anume că trebuie să colaborăm și cu celelalte comisii pentru că politica de inovare poate fi implementată eficient doar atunci când este concentrată în uh, regiuni și când acolo actorii o preiau ca atare. Aș dori de asemenea să fac referire la un document al Comisiei din septembrie 2009 despre inovare, politica de inovare într-o lume în schimbare, în care se menționează faptul că politica de coeziune reprezintă o sursă pentru mijloace de promovare a inovațiilor. Și ar, aceste mijloace ar trebui să fie uh, înmulțite pe viitor. De asemenea, mă refer și aici și la raportul domnului Winkler. Ar trebui să facem, uh, să luăm legătura și cu acesta, pentru că din uh, raportul Van Nistelrooy și Cații Marcachis uh, trebuie să deducem cum anume vom formula direcțiile politicilor de inovație la nivel european. Mulțumesc, domnule președinte, Sofia Coni și apoi domnul Angurachi. Madame la Présidente, chers collègues. Doamna președinte, dragi colegi, proiectul de raport al domnului Lambert Fanistalu este unul foarte bun și cred că nu mai trebuie să spunem noi foarte multe lucruri, pentru că se ia în calcul totul, se vorbește acolo și de bunele practici și de programele esențiale care sunt foarte bine țintite și uh, tot domeniul cunoașterii. Singura observație pe care aș dori să o fac are legătură cu importanța politicii de coeziune și a diferitelor programe de finanțare, astfel încât uh, să concretizăm Europa în teritoriu. Suntem cu toții de acord și în Franța chiar am uh, pus la punct un raport în legătură cu motivele pentru care aceste politici și aceste programe nu au fost însușite de către autoritățile locale și de ce aceste politici și aceste programe au o imagine cu caracter de obligativitate și o imagine dificilă uh, pe teritoriul nostru. Și cred că motivul pentru care aceste diferente politice nu sunt aplicate cu dinamismul și uh, în baza dinamicii pe care ne dorim în teritoriu, decurge din complexitatea procedurilor. Această inițiativă a sinergiei politicilor și programelor este esențială, mai ales dacă ne gândim la criza pe care o traversăm astăzi. Și totuși, de multe ori, e foarte greu acest proces de punere în aplicare pentru că ele nu fac altceva decât să se adauge altor dosare. Nu, dosarele se adună în grămadă unele peste altele și este nevoie de o adevărată sinergie, iar domnul Toirer spunea foarte bine acest lucru ceva mai devreme, o sinergie uh, în legătură cu punerea în aplicare a acestor politici prin intermediul unei simplificări a diferitelor demersuri și în mod deosebit în acele documente, domnule Toirer. Aveți dreptate în acele documente pe care trebuie să le realizeze cei care fac proiecte și care depun proiecte. Deci trebuie să asigurăm o simplificare a acestui demers, pentru că ține și de imaginea politicii de coeziune și de imaginea Europei. Cred că este important să comunicăm, este important să ne îndreptăm către o anumită transparență, însă în egală măsură trebuie să optăm pentru un anumit spirit de simplificare, pentru a le reeficientiza, a le conferi din nou o imagine pozitivă tuturor acestor politici și programe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Angurakis! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Dați-mi voie să spun câteva cuvinte care nu au neapărat legătură cu conținutul raportului care totuși sunt importante. Cred că există acolo contradicție în termeni în ceea ce privește aspectele politice pe de-o parte și aspectele academice și de cercetare pe de altă parte și Dați-mi voie să vă dau și un exemplu. Domnul raportor vorbește despre programe regionale și spune că ele se ridică la 86 de miliarde de euro. Doamna președinte, cred că noi cu toții trebuie să le dăm seama că chiar se pot cheltui toți acești bani și ba chiar și mai mulți dacă chiar ne propunem, însă nu, nici în China, nici în Statele Unite nimeni nu a fost la curent cu aceste crize economice și financiare. Și acest lucru a avut efecte dure, mai ales asupra anumitor culturi, ale anumitor țări, mai ales în ceea ce privește, uh, să spunem, uh, bărbații și femeile din câmpul muncii. Nu e vorba doar de sume vorbim de cu, și cu tot alte lucruri. Și nu trebuie să le pierdem din vedere faptul că, practic, competitivitatea și profitul o iau înaintea oamenilor. Și este un mesaj pe care trebuie să-l transmitem, trebuie să schimbăm prioritățile, trebuie să așteptăm să vedem că se vor produce astfel de schimbări pe viitor. E o întâmplare că în momentul în care arunci cu miliarde în țări ca cele despre care vorbim noi, cum de nimeni n-a știut, cum de nimeni nu și-a seama că ne aștepta o criză, că vine peste noi, cum de ne-a scăpat fix acest cataclism? În ciuda tuturor planurilor pe care le-am făcut și tuturor prognozelor pe care le-am. Deci, cred că trebuie să încercăm să facem și așa o introspecție și să încercăm să uh, ajungem la o mai mare convergență între regiuni. Mă uitam la alineatul 13 din raport și um, cred că sunt o serie de lucruri acolo care, pe care trebuie să ni le asumăm. Nu e vorba doar de obiective pe care le prevedem și le trecem frumos pe hârtie în Europa 2020 ca să obținem coeziune și Cred că uh, trebuie să stabilim în ce mod politica de coeziune poate să fie pusă în slujba strategiei UE 2020 și cred că um, riscăm să o luăm de la capăt, să repetăm ceea ce am mai văzut până acum. Strategia 2020 seamănă foarte tare cu ceea ce propunea strategia de la Lisabona și cred că există acolo o problemă inerentă și anume faptul că competitivitatea are prioritate și trebuie să transmitem un mesaj foarte solid și nu e nevoie de o creștere a investițiilor într-o zonă în care deja există, să spunem, domenii de excelență, pentru că efortul de cercetare deja dă roade. Și cred că trebuie să încercăm să reformăm toate aceste lucruri și să eliminăm aceste diferențe și cred că de-aia și aflăm aici, pentru a crea un fel de Silicon Valley în Europa. practic aceasta este misiunea noastră și anume să vedem care ar fi criteriile uh, care se cer acum pentru a rezolva aceste probleme despre care vorbea domnul Lambert van Nistelrooy în momentul în care noi vorbește despre regiuni și vorbește despre și despre orașele uh, care există. Așa încât cred că raportul merge în direcția bună numai că există o serie de chestiuni importante. Mulțumesc. Lambert van Nistelrooy. rog acum după domnul Lambert van Nistelrooy să răspundă, dar mai întâi are cuvântul domnul Michel Anabas. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ne putem permite o reacție rapidă și să spunem că este um, pur și simplu un proces de reflexie foarte reușit. Este un raport binevenit, în sensul că sunt subliniate cel puțin două chestiuni majore. Și anume, în primul rând, modul în care politica de coeziune trebuie să fie aliniată um, acelui um, strategii Europa 2020 și se vorbește acolo de alocarea de fonduri și de consolidare a modului în care se alocă aceste fonduri și a analizelor care se fac. Și, în sfârșit, mai trebuie să mai recunoaștem un lucru și anume că excelența cercetare și inovarea sunt aspecte complementare și una și cealaltă sunt necesare. Iar legătura dintre cele două ar putea fi, să zicem, o eventuală specializare și o atenție acordată mediului, ceea ce ar însemna că uh, și Comisia Europeană are o serie de priorități de cercetare, priorități în materie de inovare și că regiunile depind de propria lor capacitate și că prin propriile lor politici pot să încerce să se încadreze în limitele delimitate la nivel european. Dați-mi voi să fac două comentarii exacte în legătură cu modul în care aceste sinergii pot fi puse în practică pe mai departe, adică măcar să vedem ceea ce încercăm să facem. În primul rând, în momentul în care ne ocupăm de această chestiune, trebuie să recunoaștem diferențele care există între aceste sisteme în comisie pentru aceste uh, tipuri de politici. Avem, în primul rând, un management comun. Acest management comun se bazează pe programe și pe principiul subsidiarității prosperității. Apoi avem managementul direct, care pornește de la concurențe și de la proiecte. De obicei e vorba de proiecte cu dimensiune internațională. Deci există, practic, dificultăți intrinseci pentru că există modalități diferite prin care se pot obține banii necesari. Ce putem face? de la în mijlocul anilor 90, de prima oară când am semnat o cartă de cooperare, noi cu directorii generali, am lansat împreună o strategie de europeană de dezvoltare și inovare care a ținut vreo 10 ani și care a fost recunoscută în urma diferitelor valori ca fiind operațiune de succes. Anul trecut, pentru a doua oară, am semnat o carte de cooperare la nivel tuturor directorilor generale și facem eforturi uh, pentru a putea susține acest proiect program punem accentul pe uh, infrastructură și pe cercetare și încercăm să ne sprijinim între noi în acest demers. Un al doilea lucru care se impune a fi subliniat este răspândirea acestor bune practici. Trebuie să știm că prin aceste inițiative, regiunile pentru schimbarea economică și ce alte direcții generale urmăresc aceste uh, proiecte câte 15 15 eh, proiecte pe care le finanțează Digi Regio și v-aș mai reaminti, de asemenea, de schimbările semnificative la nivel de reglementare, de procesul de simplificare care a fost pus în aplicare anul trecut în regulamentele noastre, care se referă la eh, plățile forfetare, care corespund, de fapt, ceea ce se prevede în program și e uh, vorba și de o estimare a costurilor, tocmai pentru a asigura o armonizare a acestor politici. Very much. Lambert, would you like to comment? Vă mulțumesc. Lambert, dorești să faci niște comentarii? Da. Foarte rapid, pentru a reacționa la câteva dintre observațiile colegilor. Cred că una dintre probleme este faptul că Sistemele cu care ne confruntăm sunt foarte diferite, cel de la Comisie și la Parlament. Nu cred că este o greșeală să promovăm excelența în fondurile pentru cercetare. Abordarea este de sus în jos și cred că aceasta este necesară dacă dorim să oferim o valoare adăugată europeană. Și asta nu înseamnă că o să punem totul în aceeași oală. Nu, acesta este obiectivul. Există două sisteme separate de promovarea excelenței, eh, dar avem și politicile regionale pentru inovare în domeniul energiei sau durabilității, în domeniul mediului și așa mai departe. Și avem și inovarea socială, care va trebui făcută la nivel local și regional. Dar anumite lucruri trebuie să poată fi aplicate concret de oameni. La Grenada s-a organizat, Grenada s-a organizat un uh, congres major în legătură cu aceste lucruri și atunci s-a constatat un uh, entuziasm real și s-au provat idei de la nivelul uh, de bază, de la de jos în sus. Deci există uh, eforturi de cercetare, dar acestea trebuie să fie legate de infrastructura de cercetare și infrastructura de cercetare poate fi finanțată din fondurile regionale și de coeziune. Nu este întotdeauna ușor acest lucru, dar trebuie să, să se spună clar că de la excelență se poate ajunge la infrastructură, deci poate să există o legătură între cele două și trebuie să facem un efort în acest sens pentru a obține rezultate pentru 2020. Și anumite regiuni uh, fac chiar ele investiții majore și unele state membre fac investiții majore în acest sens. Și când vorbim despre participarea partenerilor regionali în domeniul inovării, ceea ce am încercat eu este să propun uh, pași următori pentru a permite tuturor acestor actori să se implice în legătură cu temele de ales pentru uh, strategia UE 2020. Nu cred că acestea trebuie să fie aceleași priorități cu cele ale regiunilor. Regiunile vor avea propriile lor uh, priorități. Uh, cele două seturi nu trebuie să fie neapărat contradictorii și bugetul uh, crește bugetul s-a dublat sau s-a triplat față de cel precedent, uh, dar când vedem ce fac, ce fac Statele Unite și chinezii, vedem că eforturile trebuie continuate. Și această finanțare trebuie să se traducă prin sporirea capacităților la nivel uh, regional. Nu trebuie doar uh, să invadăm regiunile cu fonduri trebuie să transpunem aceste obiective la nivel regional. Pentru a avea guvernanță la nivel regional, primarii trebuie implicați și ei știu cel mai bine care sunt nevoile specifice din regiuni, din uh, orașe. Există loc pentru diversitate între regiuni și trebuie să ținem cont uh, de prioritățile locale. E nevoie și de gestiune la nivel local pentru a face interfața între um, nivelul local și cel uh, european. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Dimensiunea socială și durabilitatea este, bineînțeles, importantă. Am notat cu multă atenție ceea ce ați spus. Voi încerca să coroborez informația. Uh, sper că nu va lua prea mult timp. Cred că 24 martie este data pentru depunerea amendamentelor. Voi încerca să lucrez cât de repede pentru a putea reuni observațiile dumneavoastră pe, odată cu uh, continuarea dezbaterii uh, pentru strategia UE 2020 cred că cu toții vom putea um, avansa împreună. Puteți să ne spuneți din nou calendarul, vă rog? Vă mulțumesc, Lambert. Într-adevăr, data pentru amendamente este 24 martie, ora 6 după masa. Vreau să mulțumesc și eu ambilor raportori, lui Lambert și lui domnul Hatzimakakis, pentru cooperarea de bună calitate între cele două comisii, lucru util și aici, astfel putem să încheiem uh, acest punct și de acum trebuie să vă informez în legătură cu deciziile coordonatorilor politicieri. S-a luat o hotărâre să, ca avizul pentru politica integrată maritimă să fie alocat uh, socialiștilor și democraților. S-a luat o hotărâre în legătură cu organizarea atelierului privind uh, simplificarea, privind uh, post-2013 pentru politica de coeziune. Până pe 22 martie se vor trimite observații și întrebări, subiecte propuse pentru a fi discutate la acest atelier. S-a luat și hotărârea ca delegația în România să dureze trei zile și uh, suntem convinși că membrii români vor propune un program fezabil în trei zile. S-a propus de asemenea o mini-audiere în legătură cu raportul privind buna guvernanță în politica regională a Uniunii Europene. Deci se va organiza în următoarele luni această mini-audiere și s-a mai recomandat Comisiei să ne exprimăm avizul în legătură cu politica de inovare în lumea în schimbare. Este un uh, raport uh, al Comisiei ITRE, dar având în vedere că nu avem timp, nu ne vom exprima avizul, ci vom trimite o scrisoare din semnată de mine, pregătită de secretariat și ieri am căzut de acord că așa e cel mai bine de procedat. Iată care au fost uh, recomandările coordonatorilor de ieri. Ultimul punct de pe ordine de zi este data următoarei reuniuni, cât că acesta nu este un secret pentru nimeni, 26 aprilie la ora 15 și marți 27 aprilie la ora 9 dimineața. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc tuturor. Mm, am avut o dezbatere foarte fructuoasă. Vă mulțumesc mult tuturor pentru felul în care v-ați pregătit pentru această ședință și doamna președinte mulțumește și interpreților pentru ajutorul de-a lungul acestor două zile. Ședința se suspendă.